liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, stimate doamne, stimați domni, cred că încet, încet uh, ar trebui să începem. Dar abia după ce vicepreședintele ni se va alătura aici la prezidiu. Vă rog să luați loc. Meia. Danke sehr. Also die Koordinatorenbeschlüsse vom 13.10. Mulțumesc. Um, vom discuta despre deciziile coordonatorilor. Acestea au fost deja distribuite. Dacă până la ora 15 astăzi nu există obiecții, atunci aceste decizii adoptate de coordonatori vor fi considerate ca fiind adoptate. La ultima reuniune a coordonatorilor am discutat despre activitatea Departamentului de Politici cu privire la studii și briefinguri pentru anul 2015. Termenul uh, fusese stabilit 5 noiembrie, așadar mâine este termenul uh, pentru propunerile pe care dumneavoastră mai puteți să le înaintați până miercuri la secretariat. Și trecem acum la punctul de pe ordinea de zi numărul 9 și îi voi da cuvântul uh, domnului Wolfgang Schade de la Institutul pentru Inovație și Cercetare. Îl salut alături de noi și el ne va prezenta studiul situației actuale privind investițiile în proiectele de dimensiuni mari TNT. Bun venit, uh, alături de noi. Bun venit la Bruxelles. Domnul, îl salut și pe domnul Novak. Dânsul provine de la același institut, dar uh, înainte lucra, a lucrat foarte mulți ani la Institutul Fraunhofer. Acest studiu a fost uh, comandat în aprilie 2013, iar săptămâna trecută a fost transmisă o versiune provizorie. Uh, de asemenea, aveți la dispoziție în sală niște exemplare printate. Aveți cuvântul, domnule Shanner. Mulțumesc, domnule Kramer, mulțumesc pentru invitația pe care ați înaintat-o. Voi încerca să susțin prezentarea în engleză pentru că am scris studiul în engleză și pentru noi este mai simplu să vorbim așa, să, și mie este mai simplu să vorbesc așadar în engleză. Bună dimineața și mulțumesc că m-ați invitat la acest studiu care prezintă o, o situație actuală a investițiilor în proiecte de dimensiuni mari TNT domnul Rotengater, uh, domnul Uller și cu mine am pregătit acest uh, proiect și suntem cu toții la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la întrebări după prezentare. Am uh, stabilit care este structura prezentării. În primul rând am dorit să introducem uh, puțin TNT și studiile de caz pe care le-am analizat pentru proiectul nostru. Apoi vom discuta despre procedurile de decizie, vom evalua apoi despre designul proiectului, despre uh, cadrul uh, politic și infrastructură, evoluții și de asemenea participarea publică și voturile publice. Acestea sunt cele 5-6 puncte pe care le-am ales pentru a le prezenta în cadrul acestei discuții succinte. Rețelele TNT, acestea au apărut acum cam 20 de ani și au pornit de la o idee politică, dezvoltându-se apoi către o abordare ceva mai analitică. Uh, se începe cu propuneri de proiect uh, de jos în sus și apoi în ultimii 12-15 ani acestea au evoluat și s-au dezvoltat uh, Uh, susținută fiind și de această comisie. Este vorba despre o abordare holistică referitoare la modul în care ar trebui să se dezvolte rețeaua pentru Europa către o rețea coerentă în vederea îmbunătățirii sistemului uh, de transport din Europa. Am dezvoltat accesul și acum uh, ne găsim în situația de a avea un concept de rețea pentru rețelele TNT. One point, uh, you know it, is... Avem aici un slide care ne arată că avem pe hartă nouă coridoare, toate coridoarele existente în acest moment. Din aceste eh, rețele cheie, care constau în nouă coridoare, am ales 12 studii de caz pentru analiză în studiul nostru. Ne-am gândit cum a fost uh, gândite, cum a fost evaluate și așa mai departe. O parte dintre acestea a fost analizate într-un studiu anterior, dar am selectat și cinci uh, studii de caz uh, noi pentru această abordare. Ne-am gândit la uh, autostrada Stuttgart-Ulm, la uh, tunelurile de pe ruta Lyon-Torino și încă alte trei asemenea proiecte. Acestea sunt prezentate prin această actualizare a studiului. Câteva cifre pe scurt. Aceste cazuri au presupus investiții între 1 și 31 de milioane de euro și s-a ajuns până la 10 miliarde de euro pe unul dintre aceste uh, proiecte. Există diversi indicatori de evaluare care ne arată beneficiile socioeconomice uh, vis-a-vis de costurile acestor proiecte. Dacă ne gândim uh, la raportul costuri-beneficii, uh, ele se resituează la 1,5-1,6 pentru aceste proiecte care au oferit beneficii majore. Dacă ne gândim la alți indicatori, de exemplu perioada în care se recuperează investiția, E bine, vorbim de perioade între 15 și 20 de ani până la 50 de ani chiar. Deci aceasta este o imagine de ansamblu a cazurilor pe care le-am uh, analizat. Și uh, am ajuns la uh, următoarele cinci chestiuni foarte importante. Vă vom explica cum se iau deciziile legate de cofinanțarea unor astfel de uh, proiecte în cadrul rețelei TNT. Cel mai adesea aceste proiecte sunt împărțite în acțiuni iar uh, o acțiune, dacă ne gândim puțin la programul Rail Baltica, ar putea să reprezinte o parte din linie în Lituania. Aceste acțiuni sunt propuse pentru cofinanțare uh, uh, agenției uh, INEA, agenției de execuție, și apoi uh, se face o clasificare a diverselor acțiuni propuse pentru cofinanțare. Pe baza acestei clasificări, DigiMove ia uh, decizia finală și hotărăște care Uh, acțiuni vor fi cofinanțate. Această manieră de lucru presupune selectarea și analizarea a patru uh, criterii de evaluare care sunt menționate aici pe uh, slide, relevanță, maturitate, impact și calitate vă putem da uh, indicații ce înseamnă această relevanță. E bine, se verifică dacă o acțiune uh, uh, cade uh, în aceste oferte de finanțare. Uh, dacă această acțiune se potrivește ofertelor obținute, atunci ea este relevantă. Apoi, uh, maturitatea este un criteriu foarte important. Trebuie să uh, identificăm uh, maturitatea proiectului, dacă este bine gândit, dacă finanțarea este asigurată, dacă există autorizările juridice și așa mai departe. Apoi, uh, următorul criteriu, impactul proiectului, adică e un criteriu de evaluare. Uh, înțelegem dacă se oferă uh, uh, beneficii socioeconomice, care este raportul între costuri și beneficii și așa mai departe. Bineînțeles, ia în considerare și impactul asupra mediului, în cazul fiecărui proiect, pentru a vedea dacă a fost gândit și din perspectiva mediului. Deci acest criteriu al impactului trebuie să fie îndeplinit de fiecare dintre acțiunile propuse. Iar în cele din urmă avem criteriul calității, care analizează structura de gestionare a propunerii, dacă există uh, etaloane adecvate, dacă există planuri bine făcute, iar aici ne gândim că este important de asemenea să uh, ne gândim și la alte aspecte care unor sunt luate în calcul, alteori nu, Uh, noi credem că ar trebui subliniate uh, mai uh, pregnant. Este vorba de analiza de risc, post-intervențiile, deci dacă e nevoie de schimbări, la proiecte ulterior, apoi care riscuri sunt implicate de proiect și ce se întâmplă cu schimbarea managementului. Există anumite proiecte pentru care pot fi identificate anumite schimbări și trebuie să vedem care sunt costurile mm, pentru proiect în cazul acestor schimbări. Deci credem noi că și uh, uh această gestionare, acest management ar trebui luat în calcul. Cel de-al uh, treilea uh, punct care se regăsește pe lista noastră vizează evaluarea megaproiectelor atunci când uh, vorbim despre proiectele mari care uh, primesc o cotă mai mare de cofinanțare europeană, să zicem 30-40%, vorbim aici mai ales de proiecte transfrontaliere, uh, Există uneori cote chiar și mai mari de finanțare care pot veni din partea formelor de uh, coeziune. E bine, în cazul lor credem că este nevoie de o schemă uh, de coeziune care să facă uh, o comparație între diversele proiecte uh, și programe. Bineînțeles, există e nevoie de, de un model integrat de transport uh, iar în acest moment nu există un model suficient de bun din punct uh, calitativ pentru toate, uh, din punct de vedere calitativ pentru toate aceste aspecte. Sunt proiecte care costă sute de milioane de euro sau chiar miliarde de euro și este foarte important să putem să evaluăm uh, efectele economice sau impactul economic uh, care ar putea să uh, treacă dincolo de economiile care se vor face în timp. S-ar putea să existe un impact al acestor proiecte asupra PIB-ului, asupra ocupării și așa mai departe este important să existe și studii de fezabilitate independente, deci nu doar studii care să fie prezentate de promotorii acestor proiecte. În al doilea rând, pe acest diapozitiv putem vedea uh, cofinanțarea marilor uh, proiecte, iar aici trebuie spus, dacă cota cea mai mare este uh, a Uniunii Europene, ce 40% și 30% statele membre, pentru finanțarea Uniunii Europene, criteriile Uniunii Europene ar trebui să aibă prioritate. Comisia Europeană, deci, trebuie să vegheze la respectarea acestor uh, criterii pentru că uh, cofinanțează cea mai mare parte din aceste proiecte. Dacă ne gândim la diverse proiecte de autostrăzi uh, de mare viteză, bineînțeles costul acestor proiecte pot să fie poate să fie împărțit între mai multe state și Comisia Europeană, iar aici intervin toate statele în procesul de monitorizare și auditare. Deci o anumită răspundere este asumată de către Comisia Europeană și uh, cu cât ea este mai mare, cu atât costurile vor fi reduse. Cel de-al patrulea aspect, uh, designul proiectelor și maturitatea acestora. Uh, bineînțeles, designul se pare că n-am trecut la următorul diapozitiv, spune vorbitorul. Detaliile acum pentru punctul 4. În designul proiectului, bineînțeles, contează foarte mult detaliile. Acolo se definesc detaliile. Uh, prin urmare, dacă trebuie respectate anumite uh, zone de mediu protejate, uh, dacă e nevoie de ocolire acestor uh, zone, atunci totul trebuie să fie detaliat în designul proiectului. Aceste informații n-ar trebui să apară doar la final atunci când proiectul trebuie implementat, pentru că atunci vor apărea costuri suplimentare, costuri de implementare suplimentare atunci când există aceste rute bine specificate, noi luăm în considerare și parametrii uh, de calitate care sunt uh, și ei specificați, de exemplu uh, viteza maximă pe acel culoar 200-220 de km la oră. Ne interesează și structurile inginerești, de exemplu dacă uh, trebuie să se construiască tuneluri sau poduri pe respectiva rută. Și, bineînțeles, uh, evaluarea de impact uh, asupra mediului trebuie și ea efectuată pentru a vedea ce impact ar putea avea la final um, tot acest aspect asupra detaliilor ce țin de designul proiectului. Bineînțeles că se poate decide asupra proiectelor mari Uh, unde se estimează costuri uh, mari, uh, pentru că trebuie să fim atenți ca costurile proiectului să nu crească decât cu inflația, nu și din cauza omisiunii unor detalii de design. Apoi, analiza riscului în cazul fiecărui proiect. Această analiză trebuie luată și ea în calcul și, de asemenea, și gestionarea schimbărilor Uh, printr-un nou instrument uh, de uh, crearea unor modele pentru dezvoltarea afacerii. Pe baza acestui model se poate gândi calendarul proiectului, costurile și apoi, dacă planificarea trebuie adaptată, imediat se poate face o nouă estimare a costurilor și se poate elabora un nou calendar pentru lucrări. Prin urmare, cei care iau decizii uh, pot să înțeleagă care sunt consecințele adaptării unui proiect uh, la un stadiu mai târziu. Și asta mai ales din perspectiva consecințelor legate de cost. Deci uh, acest instrument este necesar pentru această abordare. Cel al cincelea punct trebuie să luăm în calcul dincolo de infrastructură și politica de transport, cadrul politicii de transport, uh, care interacționează cu uh, infrastructura. Există o abordare de implementare a unor proiecte mari prin care se împart aceste proiecte în etape uh, și se începe cu implementarea primei etape Apoi se observă cum uh, evoluează piața transporturilor, iar apoi, dacă tot le evoluează conform așteptărilor, se începe implementarea celei de-a doua faze. Această abordare este uh, propusă uh, pentru anumite coridoare, unde s-a început deja cu o primă fază, iar acum se observă evoluția pieței transporturilor. Așa înțelegem dacă mai e nevoie și de alte etape sau nu. Astfel se atenuează într-o anumită măsură riscul supraestimării nevoilor în domeniul transportului. Bineînțeles, din nou avem această chestiune a liberalizării pieței uh, transporturilor, uh, care trebuie să uh, funcționeze pe baza unei noi infrastructuri. Dacă ne gândim puțin la sectorul Lyon-Torino, s-au investit foarte mulți bani acolo, însă nu există suficiente piețe liberalizate pe ambele părți ale tunelului. Prin urmare, nu s-a putut ajunge la nivelul cel mai înalt de beneficii pe care să le aducă această infrastructură. Deci, o analiză a pieței trebuie asigurată în prealabil. Haideți să ne gândim la un alt exemplu în care politica de transport uh, și uh, implementarea infrastructurii sunt uh, coerente. De exemplu, tunelele Gotthard-Lochberg, care au fost finanțate din taxele pe combustibil, din taxele de drum, iar aceste venituri eh, practic intră în implementarea acestei eh, eh, infrastructuri. Deci este un pachet coerent de infrastructură și politică de transport. Și ajung la final că e important ca acest cadru al politicii transporturilor să fie luat în calcul împreună cu infrastructura. Punctul 6 și ultimul este uh, chestiunea participării publice. Credem că acest lucru este absolut necesar. Avem și exemple pentru a ne susține această teorie. Uh, dacă există o participare timpurie și transparentă a publicului, asta are șanse să îmbunătățească proiectul. Oponenții proiectului au și ei uneori idei foarte bune care pot fi luate în calcul pentru a îmbunătăți proiectul. Uh, implicarea actorilor interesați de la început uh, ar putea presupune reducerea întârzierilor, ar putea elimina procedurile în instanță, ori asta ar presupune economisirea unor bani de investiții, de asemenea economisirea fondurilor publice și economisirea timpului. Deci participarea publică este esențială. Mai sunt uh, și alte exemple uh, care vizează, de exemplu, voturile uh, publicului care se organizează pentru a putea avansa anumite proiecte. Din nou, exemplul anterior merge și aici. Este un proiect care a fost susținut de Elveția prin participarea publicului și uh, cum oamenii au votat că acest uh, um, proiect era interesant pentru ei, proiectul avansat. Uh, în ceea ce privește programul de la Stuttgart, a existat un blocaj în cadrul acestui proiect, au existat demonstrații la vaste care au oprit proiectul, au existat apoi procese de mediere publică, s-au discutat avantaje și dezavantajele, iar publicul prin intermediul televiziunilor a putut urmări uh, acest uh, proces, deci oamenii au fost bine informați, iar în cele din urmă uh, guvernul uh, i-a invitat pe oameni să voteze, iar votul a fost pentru uh, acest proiect, iar acum uh, proiectul uh, a fost pus din nou în mișcare după acest blocaj. Deci cred că se recomandă pentru aceste megaproiecte să se ia în considerare și voturile publicului uh, ca instrument uh, uh pentru continuarea lor și pentru a avea un proces transparent. Iar în cele din urmă, am dori să cităm o recomandare uh, din cadrul proiectului NetLips pe care o susținem în totalitate și anume dacă un proiect nu este gata sau nu este gata să uh, fie trecut la următoarea etapă, atunci uh, trebuie corectat înainte să se cheltuie bani. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule Șadă, pentru această prezentare. Acum voi da mai întâi cuvântul coordonatorilor, dar din motive de timp și pentru faptul că multă lume dorește să intervină, fiecare va avea câte două minute. Vin van de Camp. Ehm, veel dank aan eh, dokter Schade voor de waardevolle... Mulțumesc, eh, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc eh, domnului Schade pentru aceste informații foarte valoroase pe care ni le-a transmis. Voi... Uh aștepta puțin până vă puneți căștile. Am trei întrebări. Prima întrebare. Ați verificat și rețelele locale care trebuie și ele să se conecteze la proiectele TNT? Pentru că par a exista probleme aici. Punctele uh, de final și de început, ei bine, acestea mm, nu este foarte clar cum sunt ele conectate la rețea. Apoi, sistemul de transport nu pare a funcționa tot timpul suficient de bine. Așadar, punctele de început și de sfârșit, uh, cum se face conexiunea și cum uh, se ajunge la aceste proiecte europene. Apoi, aș vrea să mă refer la dorințele, la îngrijorările cetățenilor. Dumneavoastră ați făcut câteva recomandări în prezentarea dumneavoastră, însă am senzația că acestea sunt puțin cam dure observăm că multe orașe și sate, respectiv comunități locale, e bine, acestora le este teamă de mare infrastructură din zonă. Cum putem rezolva o astfel de problemă? Cred că ați abordat uh, problema, însă cum doriți să o rezolvați? Pentru că ei cetățenii sunt mai îngrijorați decât uh, a reieșit din prezentarea dumneavoastră. Și de asemenea am o întrebare cu privire la pagina 15 din această cărticică. Aici sunt prezentate câteva uh, diferențe foarte interesante între studiul de impact uh, asupra mediului și o analiză strategică asupra mediului, respectiv o analiză a consecințelor climatice. Cum funcționează lucrurile în practică? Este o diferențiere pur teoretică? Așadar, pe scurt, care sunt consecințele practice ale acestei împărțiri pe de trei. Mulțumesc, Ismail! Mulțumesc și eu uh, domnului, domnului doctor Șade pentru această prezentare foarte interesantă. Domnule doctor Șade, eu am mai mult decât câteva întrebări. Acestea însă nu se referă numai la dumneavoastră, ci și la colegii dumneavoastră din partea Comisiei Europene. Pentru că am observat că uh, specialiștii sunt prezenți aici și aș dori să adresez toate aceste întrebări. Domnule Șade, ați spus cât se poate de corect că participarea, uh, ținând cont de exemplul Stuttgart 21, ei bine, participarea autorităților locale este importantă, chiar decisivă. Și Comisia Europeană poate ascultă și ea cu atenție întrebările mele. În primul rând, ministerele și eu am uh, lucrat înainte în uh, Ministerul Transporturilor din țara mea și mi-e teamă că acest minister reprezintă un plan care uh, este oarecum indiferent referitor la ceea ce am convenit noi cu privire la TNT. Și vă voi da câteva exemple. În Germania, am specificat în legislație că participarea autorităților locale este importantă. În Germania se implementează faptul că numai primarii sau uh, consilierii municipali, dacă sunt co-implicați la aceste platforme uh, și coridoare, au un cuvânt de spus și mă interesează uh, să aflu de la Comisia Europeană care sunt uh, instrumentele de presiune uh, pe care le putem aplica înainte de o procedură de infringement. Ce, se, ce trebuie să se întâmple astfel încât Comisia Europeană să inițieze o astfel de procedură de infringement împotriva unui stat membru? Iar ultima întrebare merge pe următoarea direcție. Există dezbateri care sunt purtate chiar și în Bavaria, în uh, zona mea natală, referitoare la libertatea de decizie cu privire la proiecte. Ce proiect este implementat când? Există aici libertatea de decizie. Deci, în ciuda licitațiilor pe care agențiile le uh, desfășoară, poate Germania să spună nu, la licitația asta eu nu doresc să particip pentru că tocmai sunt implicat și mă interesează altceva și uh, aș vrea să știu dacă se poate întâmpla așa, dacă fondurile se reîntorc la bugetul central din care sunt finanțate aceste proiecte. Pentru că, până la urmă, uh, aș vrea să știu dacă banii uh, îi avem la dispoziție pe toată perioada și dacă putem să apelăm la ei acum sau putem să-i accesăm și peste șase ani. Aș vrea să știu cum stau lucrurile, pentru că, din punctul meu de vedere, uh, aici apar niște probleme. Președintele, mulțumesc. Pe lângă coordonatori, am următorii intervenienți pe listă. Nilsen, Revo, Liberatski, Suica, Ainto und mich selber. Und dann noch Herrn Onidi von der Kommission. Și în final, domnul Lidi din partea comisiei. Încheie acum lista. Cine mai dorește să se înscrie acum la cuvânt, să semnaleze acest lucru? Ok. Acum îi dau cuvântul doamnei Gesine Meisner. Dankeschön, ich hatte gedacht, die ECR kommt erst dran. Mulțumesc. Și eu doresc să-i mulțumesc domnului dr. Șade din partea liberalilor pentru această prezentare. Amândoi sunteți coordonatori. Uh, vă rog să continuați. Este în regulă să luați dumneavoastră cuvântul acum. Încă o dată, mulțumesc pentru prezentare și pentru că multă lume dorește să adreseze întrebări, voi adresa direct întrebările, voi anticipa însă puțin. Mă voi referi la ultimul aspect și anume participarea cetățenilor, care este foarte importantă. În Germania, participarea cetățenilor este cât se poate de activă și anumite proiecte au eșuat pentru că cetățenii nu au fost implicați la timp. Mă întreb cum putem face și anticipez puțin, astfel încât uh, cetățenii să fie mai implicați. Trebuie uh, acționat cu privire la fiecare proiect pe această direcție, poate exista o anumită ordine a proiectelor în funcție de prioritate Oare nu ne boicotăm aici puțin reciproc? Uh, eu sunt pentru participarea cetățenilor, însă un exemplu clasic din Germania, trasa Y, se regăsește și la TNT. Aceasta a fost planificată 20 de ani, s-au investit bani publici, însă nu de la început au fost implicați cetățenii. Apoi au fost implicați și datorită uh, acestor participări și a protestelor de la fața locului, încă nu s-a ajuns la executare și nu există o uh, degrevare și descărcare a transportului de mărfuri. Și se poate ca, ă, în loc să înregistrăm progres, să blocăm totul. Pentru că spunem că e nevoie de mai mult transport de mărfuri cu uh, trenul, și asta s-a și propus cu trasa Y. Și acum trebuie căutate alternative, însă nu există încă astfel de alternative. Și cred că vor trece iarăși mulți ani până când vom ajunge la o soluție, iar uh, Mărfurile vor fi transportate în continuare pe străzi, în loc să fie transportate cu trenul. Așadar, aș vrea să știu cum informăm cetățenii și în ce măsură, astfel încât să nu apară aici obstacole și piedici reciproce. Mulțumesc, doamna Kilonen. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, politica de transporturi are nevoie de o viziune pe termen foarte îndelungat. Pachetul RTE a fost finalizat cu ani în urmă. Și când acel pachet a fost în fine realizat, acum uh, toată lumea vrea să-l revizuiască. Iată de ce. Vă pun o întrebare tipic finlandeză se va face până la urmă ceva sau ne vom concentra uh, doar pe această cioroveală între noi și nu vom obține niciun rezultat, pentru că trebuie să se obțină rezultate. Și trebuie să ne concentrăm pe domenii și în special pe cele în care este dificil să avem acces keskinäistä solidaarisuutta la regiuni îndepărtate, pentru că trebuie să dăm dovadă de solidaritate, dar în primul rând e nevoie de pace, de calm în aceste rețele transeuropene, pentru că luat decizia și trebuie să o respectăm. Mulțumesc acum, Karin Matele. Euh. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentare. Franța și Italia cer finanțare europeană, după cum am spus, pentru proiectul Lyon-Torino, un proiect titanic. Nu putem să evităm anumite întrebări legate de interesul general, de dimensiunea ecologică și în special de sănătatea publică. <clears throat> Și dar eu aș vrea să vă semnalez că până și Curtea franceză de conturi a prezentat un raport pe 23 octombrie anul curent în care precizează și vă citez nu rămâne de fapt nicio un oraș european care să fie suficient de importantă ca populație și suficient de apropiată care să justifice o legătură Lyon-Torino. Slaba rentabilitate economică este atât de clară încât Curtea a criticat în uh, raportul de pe 1 august 2012 în mari. e o slabă rentabilitate în comparație cu investițiile lipsite de măsură făcute de Franța și Italia, în timp ce știm că acestea au deficite publice și deci nu e ceea ce ne cerem în Europa cu tratatul de Lisabona. Reamintesc că aceste două țări nu utilizează calea ferată existentă renovată, cu doar 15-20% ca procent de utilizare și, după cum se spune în Cartea Albă, a transporturilor, acest lucru s a putea realiza imediat. Deci vă pun o întrebare foarte simplă. Pe plan financiar, întrucât bugetul acestui proiect nu încetează să crească. Acum sunt previziuni <clears throat> care s-au dublat față de ce era la început. Se vorbește de sume colosale de genul la 26 miliarde de euro. În octombrie anul trecut, Uniunea Europeană s-a angajat să facă în așa fel încât o parte din acest mecanism de interconexiune disponibil uh, pentru aceste infrastructuri și aș vrea să știu Comisia Europeană în prezent va continua cu acest proiect și, dacă da, care sunt detaliile financiare legate de acest proiect. The next is Peter Lundgren. Acum domnul Peter Lundgren. Tack för ordet. Eh, Jag är också... Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Eu sunt destul de îngrijorat când vorbim despre astfel de mari coridoare și modul în care se leagă cu rețelele locale. În cele din urmă, cei din zonele rurale rămân în continuare blocați acolo. Aici vorbim despre tot felul de mega proiecte. Majoritatea au nevoie de cheltuieli uriașe din banii contribuabililor, dar nu e nicio garanție că banii respectivi nu sunt pur și simplu aruncați pe fereastră pe astfel de proiecte uriașe. Desigur că cetățenii sunt îngrijorați de aceste cheltuieli uriașe care nu încetează să crească, deci vreau să știu puțin mai mult. Mulțumesc. Danke sehr. Die Koordinatorenrunde ist ab. Mulțumesc, cu aceasta s-a încheiat runda coordonatorilor. A solicitat foarte multă lume să intervină, așadar mai avem doar câte un minut pentru întrebări de persoană. Și dau cuvântul domnului Fandalen. Dalen. Voorzitter, dank u wel. Uh, meneer Schade, ik... Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare legată de aceste prezentări și de proiectele legate de tente. Lijn, in uw tabel... legătură cu una dintre liniile la care v-ați referit, La un moment dat era vorba despre o examinare ex post. Dacă am înțeles bine, proiectul acela Bedva Line uh, s-a finalizat, ceea ce mă uimește. În iarnă am uh, călătorit în zona respectivă și mi s-a spus că linia respectivă nu s-a realizat încă. Poate că v-ați referit doar la o secțiune germană. Apoi la proiectul Schelde. Ați menționat un cost de 5,9 miliarde de euro la nivelul anului 2006. Se presupune că va exista o depășire a cheltuielor și dacă da, cât de mare. Mulțumesc, doamna Suițec, acum. Hvala vam lijepo. Želim, dolazim iz Hrvatske. Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit de, de, despre 12 studii de caz enumerate aici. Cu toate acestea, nu văd coridorul Adriatic-Ionic. Acest coridor este pe harta TNT. De la Trieste trece prin Croația și ajunge la portul Ploce. Și apoi trebuie să parcurgă restul Croației, Bosnia-Herzegovina, Muntenegru și să ajungă până la Patras, în Grecia. Pe 28 august a existat o reuniune la Berlin sub uh, patronajul doamnei Merkel și s-a convenit această rută. O întrebare, cine va hotărâ ruta? în vedere că autoritățile locale și regionale <clears throat> sunt responsabile de documentația de amenajare a teritoriului, ceea ce corespunde strategiei transportului naționale. Cine va hotărâ ruta și care va fi destinul acestui coridor între, Adriatica și, între Marea Adriatică și cea Ionică. Mulțumim acum Jens Nielsen. Eh, Mulțumesc. Eu vin din nordul Suediei. În fine, toată lumea se concentrează pe coridoarele locale, nu e nicio surpriză. E bine că avem acest raport, această perioadă în care sunt proiecte majore de investiții care merg până la orizontul 2020. Trebuie să vedem cum se derulează lucrurile, ce învățăminte putem trage, ce recomandări putem formula. Cred că ați făcut un raport foarte bun. Am o întrebare legată de cofinanțare. Faza 1, la începutul proiectului, cred că e foarte important ca Uniunea Europeană să stimuleze cofinanțarea e mai importantă în prima fază și nu la sfârșit. Și acum o întrebare pentru Comisie. Ne-am putea încuraja acest lucru astfel încât finanțarea europeană să vină mai mult la început? Danke, die nächste ist Bilbao. Da, mulțumesc, acum Ascun Bilbao. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt recunoscătoare pentru explicațiile auzite și o să mă concentrez pe două aspecte în întrebările mele. Studiul se referă la 12 studii de caz. S-a menționat criteriile avut în vedere maturitatea, calitatea, dar mi s-a părut că lipsește ceva în explicație coerența. Uniunea Europeană a adoptat proiectele europene începând cu 1994. Acum doi ani am reexaminat lucrurile Prioritarios. și am definit multe dintre proiecte ca fiind prioritare pentru că nu fusese finalizate. Dumneavoastră ați menționat uh, avantajele unei bune implementări a proiectelor pentru Europa. Ieri am avut ocazia să analizăm unele studii care arătau așa numitul cost al Europei. Și întrebarea care mă frământă acum e următoarea. Ce facem să le atragem atenția statelor membre să dea dovadă de coerență atunci când propun proiecte, astfel încât să ne permită să rezolvăm problemele care există în zonele de frontieră. Sunt probleme care nu par să se fi rezolvat uh, în niciuna dintre situații, deși au fost desemnate ca fiind prioritare. Se irosește 1% din PIB-ul european din cauza problemelor legate de aceste blocaje la frontieră. La ce vă referiți precis când spuneți că ar putea face comisia să facă mai mult? Ce nu face? Mulțumesc. Acum doamna Daniela Intu. Dunque. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit că se vorbește aici despre participarea cetățenilor, despre voința populară. Dar dacă poporul e împotrivă, cum se poate manifesta? Cetățenii care se împotrivesc, cum se pot apăra împotriva acestor lucrări? Pe traiectul, ace- pe traseul Torino-Lyon, cetățenii nu sunt de acord, doresc, nu din motive legate de anacronism, ci pentru că sunt grave probleme de mediu. S-au găsit substanțe periculoase în zona de munte. E vorba de cantități uh, de asbest uh, care a fost găsit acolo, care provoacă mari probleme mediului înconjurător. Ce se poate face? Ce măsuri se pot adopta ca să se evite acest dezastru pentru mediul înconjurător? Până la urmă, n-ar fi bine să se pună sub întrebării continuarea lucrărilor? Mulțumesc. Acum, Renaud Mizelie. Bruno Gol. Nu, de fapt, Bruno Golniș mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea o urmează pe cea a colegei Madeli. Se referă la proiectul Ion Torino. E adevărat că e un proiect care a generat multă speranță și salut prezența președintelui secretarului general al uh, Comitetului francez pentru finalizarea proiectului, dar stârnește și multă neliniște pe diverse planuri. Ne-ați spus, ne-ați prezentat în document un nivel de rentabilitate scontat între 4,72 și 5,0,9% consider că e ceva de mare precizie, dar acest lucru e contrazis de alte analize. Și aș dori să știu pe ce v-ați bazat anticiparea dumneavoastră. A doua și ultima întrebare. Ați vorbit despre posibilitatea de a realiza proiectul în două etape. Dacă am înțeles bine ce a spus dumneavoastră, o prima etapă, în deci în care s-ar examina rentabilitatea proiectului înainte de a demara a doua etapă. Nu prea înțeleg fezabilitatea celor două etape, pentru că mi se pare că dacă se străpunge tunelul și apoi nu se fac conexiuni suficiente, străpungerea tunelului faraonic respectiv e lipsit de interes. Asta doream să vă întreb. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum, Renomizul. Da, mulțumesc pentru această prezentare foarte interesantă și în special legată de metodologia de participare a populației. Nu se revin asupra ce au spus colegii. Ați menționat exemplul Lyon-Torino, vedeți care vine în discuție, o să revin și eu la acest subiect aparte. Nu e pur și simplu o problemă franceză sau franco-italiană, e adevărată cale de trecere esențială pentru circulația europeană care să ușureze traficul pe autostrăzi, consecințe asupra mediului, dar aș spune în mod favorabil, ținând cont de faptul că autostrăzile obișnuite vor fi mai puțin aglomerate. Acestea fiind spuse și având în vedere importanța dimensiunii financiare. Acest studiu, cost-beneficiu, care e important, de care nu trebuie să uităm, puteți să ne confirmați acest bun raport calitate-preț, având în vedere importanța investiției atât de mari și chiar dacă domnul Chera, care reprezintă regiunea, se apropie de cealaltă regiuni italiene, cine colaborează cu cele două guverne, având în vedere angajamentul european, pentru că cel mai mare obstacol în prezent care ar putea să blocheze acest dosar esențial este această lipsă de legătură. Revo. Mulțumesc, urmează Cristin Revo. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc autorilor studiului care oferă informații foarte interesante. O să pun o întrebare care depășește cadrul studiului, dar se pune adesea. E <clears throat> problema investițiilor și în special a cofinanțărilor realizate de state. Măsura în care în prezent suntem într-o situație de criză și de restrângeri bugetare, nu s-ar putea avea în vedere ideea de a integra o reducere a acestor mari proiecte să fie scăzute din calculul deficitelor bugetelor naționale? E o întrebare care nu va e adresată dumneavoastră special, dar în general. Mulțumesc. Acum Bronislav Liberatski. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. 83, e punctul la care vreau să mă refer și să fac și un comentariu. Criteriile legate de maturitatea proiectului pentru un nivel ridicat de cofinanțare. Dacă aceste criterii sunt prea reduse, e un adevărat risc. Asta spune studiul dumneavoastră. E ceva care s-a întâmplat deja? Dacă da, în ce măsură aceste criterii au fost poate insuficient de severe, ceea ce ar duce la o creștere a cheltuielilor și care este impactul pe care l-au asupra reputației Uniunii Europene. Mulțumesc acum Heina Verkunen. Kiitos puheenjohtaja. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Șadă, vă mulțumesc pentru raport care vine la momentul potrivit, adică noile solicitări legate de proiectele TNT, Comisia va face acest pachet de investiții de 300 de miliarde de dolari. Ce mă interesează este să știm pe baza acestui raport dacă puteți evalua calitatea criteriilor utilizate până în prezent pentru proiectele TNT am finanțat, într-adevăr, proiecte care să aibă o semnificație pentru creșterea continentului și a competitivității sale sau, din potriva, e momentul să actualizăm criteriile pentru a fi sigur că proiectele sunt utile, într-adevăr, pentru creșterea europeană, ocuparea forței de muncă și competitivitate. Mulțumesc. Că jetzt de Monte. Isabela de Monte. Aș dori să revin la linia Torino-Lyon și să subliniez că această problemă a fost discutată în Consiliu și în Parlament. Prima dată trebuie să uh, înțelegem că au uh, fost asigurate toate uh, garanțiile. însă poate am putea reveni la anumite obiecții legate de mediu și să uh, regândim uh, dezbaterea, uh, plasând-o cumva în perspectivă. Am văzut că este legătura aici cu Balcanii, acest lucru este important, sunt uh, practic niște coridoare care trebuie extinse și completate, prin urmare ce părere aveți dumneavoastră despre acest coridor? Ce uh, credeți că ar trebui să facem? Ar trebui să continuăm, să-l avansăm? Ben. Mulțumesc. Vreau să vă întreb. Uh, trasa Y, dacă bloc sunt îndepărtate, cu ce ne mai ajută trasa Y? Nu ar trebui să fie o prioritate să eliminăm aceste blocaje? Uh, Hanovra, și în celelalte orașe. Pe de altă parte, dacă săpăm 20 de ani un tunel prin Alpi, câte locuri de muncă creezi. Însă, domnul Renzi a spus că este vorba despre combaterea șomajului. Atunci când sap în pe munte, câte uh, locuri de muncă creezi? Dacă modernizezi și renovezi uh, distanța deja existentă, câte locuri de muncă creezi atunci? Italia are două proiecte mari, Rotterdam Genoa și uh, Basel Turin, Torino. Uh, din 1996 nu s-a întâmplat nimic pe prima dintre aceste distanțe. Credeți că în 2014-2015 Italia va uh, implementa toate aceste proiecte? Până în 2030 credeți că există această posibilitate? Poate ar trebui să prioritizăm aici. Și ultimul punct, beneficiile. Calculele dumneavoastră în ceea ce privește Lyon-Torino se referă la 12 miliarde cât uh, ar fi costat inițial sau la cele 26 de miliarde cât costă acum, care ar putea ajunge la 30-40. Eu provin de la Berlin și am experiență cu creșterea costurilor. Ce faceți cu acestea? Pentru că la un moment dat un proiect poate să devină neprofitabil dacă costurile cresc în permanență. Iar Berlin-Breslau, această, această bucată, ar putea fi redusă uh, foarte rapid, ca timp de uh, ajungere. Deci trebuie prioritizat. 1% de la Stuttgart 21 ar putea fi realocat. Cum considerați că se prezintă aici valoarea adăugată europeană? Domnule Șade, aveți acum posibilitatea să răspundeți la toate aceste întrebări. După cum puteți observa, interesul este foarte mare. Ok, jetzt, uh ich doch auf Deutsch. Ehm. Voi continua în limba germană, pentru că multe întrebări au venit din limba germană. Sigur că ați adresat o întrebare, eh, un set de întrebări foarte complex și interesant de altfel. Voi începe prin a spune că aici, la Parlament și de asemenea și la Comisie, are loc un proces eh, foarte bun care s-a desfășurat în ultima vreme, un proces analitic de definire a rețelelor TNT. Motiv pentru care, la început, am și prezentat aceste aspecte. Această rețea, care a fost prezentată și prin uh, liniile directoare, reprezintă o abordare mai bună decât cea care se referea la proiectele individuale. Deci s-au înregistrat progrese uriașe. Și a fost o întrebare uh, referitoare la coerență. Ei bine, aceasta este o abordare coerență, această propunere de rețea. Au fost multe întrebări uh, adresate cu privire la Lyon-Torino. Dacă este să ne uităm la acest concept de rețele, ei bine, Lyon-Torino reprezintă un blocaj în această rețea și este foarte dificil de implementat acest proiect, dar se potrivește foarte bine în abordarea analitică. Au fost întrebări cu privire la detaliile referitoare la Lyon-Torino. Există aici o analiză a costurilor și beneficiilor, cea pe care am și menționat-o și care a fost uh, realizată de observatorul care se ocupă cu evaluarea coridorului și acesta se referă la tot coridorul de la Lyon la Torino, 256 de kilometri. Aceste rezultate se referă la această distanță și trebuie să fie clar că această evaluare a costurilor care a fost prezentată de 26 de milioane se referă la întregul coridor, nu la cel de bază. Și sigur că apare abordarea uh, concretă, se implementează acum prima etapă și Până una alta vorbim de costul de 8-9 miliarde de euro din uh, cele 26 de miliarde de euro alocate întregului coridor. Apoi trebuie verificat, după ce va fi fost creat acest tunel, cum uh, va evolua traficul transportul. Este nevoie de tuneluri suplimentare, este nevoie de alte uh, noduri de transport. Pe aceste distanțe de 52 de kilometri mai este nevoie de tuneluri suplimentare și astfel se ajunge la aceste sume vehiculate. 26 de miliarde. Despre această sumă vorbim, corectează președintele vorbitorul. Apoi, au fost menționate câteva aspecte. Poluarea mediului, sigur că și aceasta ar putea să existe, de asemenea subiectul uraniului uh, din sedimente și acestea se întâlnesc și sigur că trebuie luate măsuri de protecție și de engineering pentru ca riscurile să fie minimizate, eventual îndepărtate cu totul. Aici au fost făcute studii de impact asupra mediului și sigur că există aceste riscuri, este adevărat, iar dacă ar trebui să implicăm uh, cetățenii, ei bine, din anul 2006-2007 s-a început cu această implicare a cetățenilor, proiectul a progresat astfel, iar cu acest observator am uh, reușit să progresăm. Au fost uh, invitate uh, comunitățile locale, au existat inițiative cetățenești și această participare a cetățenilor a contribuit la uh, a ajunge la faza implementării, pentru că altfel uh, poate că s-ar fi implementat numai în Franța, unde existau deja tuneluri, iar în Italia nu. Voi da acum cuvântul pentru a răspunde la următoarele întrebări colegului meu. Acestea au fost câteva aspecte pe care voiam să le precizez cu privire la aspectele analitice și la Lyon-Torino. Eu aș dori să mă refer la întrebarea dumneavoastră referitoare la rețelele locale și regionale care ar trebui eventual să fie implicate mai mult atunci când vorbim despre planificarea marilor proiecte de-a lungul coridoarelor. Sigur, este nevoie de o planificare integrată și am prezentat acest lucru pe marginea unor exemple, cum ar fi Rail Baltica, uh, și proiectul aferent. Am spus că este nevoie de un plan integral uh, și integrat care să țină cont de toți uh, participanții uh, și transportatorii. Trebuie integrat uh, proiectul în regiune, în zonă. Și pentru a veni cu un exemplu, vorbim despre uh, distanța de mare viteză între Ulm și Stuttgart cu proiectul Stuttgart 21. Există și aspecte pozitive de raportat cu privire la acest proiect. De exemplu, faptul că uh, uh, rețelele regionale ar trebui să fie implicate, că trebuie uh, privit nu numai transportul pe coridorul respectiv, ci trebuie privite lucrurile în detaliu. Sigur, este puțin cam de vreme să facem acest lucru. Există rețelele transeuropene din 2004 uh, și orașele care fuseseră implicate au uh, creat un parteneriat, uh, parteneriatul magistrală, pentru a asigura această integralitate și unitate. Deci este foarte important acest lucru ca răspuns la întrebarea dumneavoastră. Rețeaua integrală trebuie analizată, nu fiecare distanță de viteză mare în parte. De asemenea, doresc să mă refer și la întrebarea referitoare la cofinanțare de la bun început. Ministrul Transportului German a înființat o comisie guvernamentală care, se, care tratează lipsa fondurilor la proiectele mari. Au existat trei proiecte mari și s-a constatat o situație financiară dezastruoasă, de aceea această comisie care a fost înființată va încerca să răspundă la întrebările care au apărut pe parcurs și să demonstreze care sunt uh, cauzele pentru eșecul acestor proiecte. De ce acestea au luat-o pe calea greșită? Un motiv important a fost faptul că faza inițială a unui proiect este planificată în linii mult prea mari, iar uh, decizia parlamentară este luată pornind de la niște date mult prea generale. Acest lucru s-a întâmplat în cazul tuturor celor trei mari proiecte în Germania. Decizia politică a fost luată uh, într-o fază de planificare timpurie și nu a mai fost revizuită ulterior. Asta înseamnă că planificarea nu a fost refăcută pe parcurs. De aceea, cofinanțarea în faza inițială este foarte importantă. Cofinanțarea se referă la planificare per total, nu la executare. De aceea trebuie investit mai mult aici. Acest lucru este valabil pentru toate țările etapele inițiale ale planificării trebuie să capete o semnificație mai mare decât până acum. De aceea, uh, credem că ne-am trezit și am învățat din aceste uh, experiențe. Aceasta a fost și greșeala la Stuttgart 21. Au fost analizate alternative mult prea târziu și asta numai la presiunea celor care se opuneau proiectului. Următorul punct uh, sunt proiectele ex post. Da, există și analize ex post cu privire la costuri și beneficii. Am propus să se facă astfel de analize pentru a acumula mai multe experiențe cu privire la marile proiecte. Uh, în toate țările există proiecte mari care reprezintă o acțiune unică. Probabil că nu se va repeta în următorii 20-30 de ani. Un astfel de proiect de dimensiune așa de mari nu va mai fi implementat. De aceea greșelile de planificare sunt mari, pentru că există puține cunoștințe. Și dacă experiența uh, în ceea ce privește proiectele mari nu este suficientă, apar erorile. De aceea este important ca experiențele acestea cu proiecte mari să fie aduse la oaltă, la nivel european. De exemplu, ar trebui să existe o bază de informații în care să fie reunite rezultatele marilor proiecte din anii trecuți, astfel încât să beneficiem de informații cu privire la costuri, la estimări de costuri, la costuri viitoare pentru proiectele mari de viitor. Trebuie să vedem dacă în etapele inițiale nu trebuie să se acționeze astfel, altfel, astfel încât costurile să fie uh, altele. Proiectul Controlling trebuie și el menționat în acest context – Există un uh, model de Building Information, care este de asemenea și aceasta o solicitare a uh, autorităților din Germania. În trecut, uh, instrumentele de informare au fost aplicate mult prea puțin integrat. Asta înseamnă că un proiect ar trebui să fie monitorizat de la bun început, de la A la Z, cu acest instrument BIM, un instrument de monitorizare a informațiilor. Un proiect care este prezentat tridimensional trebuie analizat la toate dimensiunile și toate amănuntele trebuie prezentate. Este foarte important pentru că pe parcursul procesului de planificare și de construcție pot apărea modificări, iar aceste modificări sunt cele care bucură foarte mult firmele de construcții pentru că pot face solicitări ulterioare în proiect și este un motiv pentru depășirea costurilor estimate inițial. Deci, uh, instrumentele acestea sunt foarte importante, trebuie să existe un controlling permanent. Și ultimul punct, pentru că nu avem suficient timp la dispoziție, este uh, sigur, acest moral hazard, riscurile morale. Economiștii cunosc aceste riscuri. Dacă un anumit loc, o anumită autoritate plătește pentru o anumită acțiune, e bine, Aici apar probleme. Așa se întâmplă la toate nivelurile. Proiectele sunt astfel dimensionate încât uh, corporațiile teritoriale uh, să poată fi luate și ele în considerare. Acest lucru este valabil și la nivel european. Observăm și aici că dimensionarea este de multe ori exagerată. Nu doresc să numesc un proiect concret pentru a nu stârni acum aici o discuție pe această temă care să escaladeze în mod greșit și să trateze, de fapt, interese naționale. Însă cred că orice solicitare care este înaintată cu privire la un proiect de mari dimensiuni trebuie analizat pentru a vedea dacă dimensionarea este corectă și dacă toate solicitările corespund. De exemplu, dimensionarea cu privire la viteza trenurilor de viteză mare există de multe ori situația în care este suficient ca anumite distanțe să fie uh, planificate pentru un tren de mare viteză care se meargă cu 160 la oră pe distanța respectivă. Nu este nevoie ca peste tot să fie implementată tehnica cea mai cea care există. Uh, vreau să numesc și exemplul Berlin-Schönefeld. Ei bine, uh, la acest aeroport suntem la o triplare a costurilor inițial estimate. Aici s-a pornit de la premisa de fapt că contribuabilul va fi cel care va uh, suporta toate riscurile. Probabil dacă s-ar fi planificat totul privat, uh, lucrurile ar fi stat altfel. Sunt foarte multe solicitări care au fost exagerate și care nu ar fi avut locul acolo. Președintele, mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Onide și doresc să atrag uh, atenția asupra unui lucru. Berlin-Hamburg. Aici vorbim despre o distanță cu o viteză foarte mare, 240 de kilometri, iar Köln-Hamburg, cea mai mare viteză, 300 la oră. Puteți să ghiciți care este cea mai rapidă uh, distanță. Köln-Hamburg vorbim de 295 km la oră, iar între Berlin și Hamburg 298 de km la oră. Așadar, nu trebuie să vedem unde este vârful, ci distanța este cea mai importantă. Voi da acum cuvântul domnului Onide, care poate poate să tragă câteva concluzii cu privire la erorile din trecut și consecințele ce trebuie învățate pentru viitor. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care ne-ați oferit-o de a discuta despre acest subiect foarte important și, de asemenea, de a discuta despre acest studiu de o calitate superioară. Este un studiu de follow-up un studiu care fusă, a existat un studiu care fusese uh, desfășurat în 2013 și doresc să subliniez calitatea foarte mare a recomandărilor care ne-au fost oferite. De asemenea, subliniez și obiectivitatea de plină a studiului și faptul că noi, de fapt, abia așteptăm să continuăm să colaborăm în continuare cu dumneavoastră și cu consultanții pentru a ne asigura că aceste recomandări au fost implementate. Cred că studiul trasează niște diferențe clare cu privire la îmbunătățirile deja uh, atinse și uh, noul regulament, precum și regulamentul SEF și uh, cele trei zone importante unde mai sunt necesare îmbunătățiri uh, și pe viitor. Și pentru a reacționa, uh, vreau să abordez uh, câteva puncte care au fost menționate de către deputați și care sunt foarte valoroase. Uh, Primul menționat de mai mulți eurodeputați, și anume o dificultate pe care încă o mai avem, și anume de a disciplina autoritățile naționale pentru a ne asigura că proiectele pe care le obținem sunt cele pe care ni le-am dorit. Aici cred uh, că situația s-a îmbunătățit dramatic. Ni s-a permis mai întâi să avem un regulament TNT și un regulament SEF, care sunt uh, mult mai uh, clare cu privire la criteriile de eligibilitate. De asemenea, um, se schimbă și tipul de proiecte pe care le analizăm. Acesta este un aspect. Cel de-al doilea este că pentru prima dată uh, ne-am îmbarcat în discuții extinse, detaliate, cu autoritățile naționale și locale, pregătind uh, practic uh, viitoarele proiecte. Niciodată nu am uh, putut realiza că există așa de multe resurse atunci când discutăm la fața locului cu diverse autorități. Și sperăm că valoarea adăugată a acestor discuții va deveni evidentă atunci când vom încheia procesul de cerere de ofertă. De asemenea, uh, condiționalitatea uh, pe care dumneavoastră ați consolidat-o prin regulament ne ajută astfel încât putem să uh, prioritizăm acum uh, fondurile. Prin urmare, dacă folosesc de exemplu domnului Erdug, uh, astăzi este dificil pentru noi să aducem în instanță anumite autorități uh, pentru că nu au găsit proiectele corecte, însă cel puțin avem capacitatea să alocăm fondurile pe baza a ceea ce credem noi că aduce cea mai mare valoare adăugată. Și cred că la acest aspect studiul este foarte ilustrativ pentru valoarea adăugată a noului cadru și de asemenea pentru valoarea adăugată a noilor criterii și instrumente pe care le folosim pentru a avea o imagine complet calitativă a supraproiectelor. Un alt aspect care a fost menționat a fost următorul. Ce putem face pentru a avansa o parte din uh, finanțare în aceste vremuri dificile? Aduceți-vă aminte, atunci când am discutat uh, prima cerere de ofertă, uh, am discutat cu dumneavoastră oportunitatea de a veni cu o sumă foarte mare și, într-adevăr, suma pe care am pus-o pe masă, 12 miliarde de euro, care este aproximativ jumătate din bugetul pentru șapte ani, era intenționată tot mai idei de a aduce o contribuție, poate chiar modestă, uh, pentru a avansa niște bani uh, în aceste proiecte. În ceea ce privește coridorul Adriatic-Ionic, uh, acesta este o inițiativă, însă nu un fapt încă. Uh, nu se regăsește în rețeaua TNT, așa cum a fost ea gândită de dumneavoastră. Însă veștile bune sunt că uh, se lucrează la acest coridor, el reprezintă o extensie importantă a uh, rețelei existente în acest moment, iar veștile cele mai bune sunt că la Belgrad, acum două săptămâni, am anunțat în mod formal la o întâlnire ministerială că vom începe acum să lucrăm la extinderea coridorului coridoarelor înspre Balcanii Occidentali și statele din Balcanii Occidentali, folosind nu doar aceeași metodologie, ci folosind și aceiași coordonatori, astfel încât să fim siguri în totalitate că există o continuare și că aceste coridoare uh, sunt asamblate uh, în aceeași manieră uh, coerentă. Domnul președinte, trebuie să încheiați. Da, uh, imediat. Accentul acum pe marele proiecte. Înțelegem de ce mulți dintre dumneavoastră vă axați pe ele, însă vă rog, nu uitați faptul că până la urmă uh, marile proiecte nici măcar nu vor primi 20% din finanțarea totală SERF. Deci finanțarea pentru marile proiecte este strict uh, limitată. Dacă uh, luați în calcul acest aspect pe fundalul uh, ansamblului și anume a politicii de coeziune, nu mai mult de 10% din aceste fonduri vor ajunge la marile proiecte. Mulțumesc! Mulțumesc! Cu privire la ultimul aspect doresc să spun un lucru. Știu că media este undeva pe la 10%. Câteodată vorbim de 20%. Dar Lyon-Torino costat 26 de miliarde de euro. Și Olan și Monti uh, s-au întâlnit, au spus că 14 miliarde nu este nicio problemă pentru că vom primi 40% din partea Uniunii Europene. Noi nu putem beneficia de așa ceva, noi cu toții. De aceea mă interesează ce face Comisia. Uh, poate că uh, unii primesc doar 20%, ce se întâmplă cu restul? Poate că ar fi trebuit să zicem, concentrați-vă pe altă direcție. Aceasta este dezbaterea pe care trebuie să o purtăm. Lista de dorințe este mare, dar realizările nu sunt la fel de multe. Aceasta este tendința pe care dorim să o uh, inversăm. Sigur că vom mai avea însă timp să discutăm foarte mult pe acest subiect. Până una alta, doresc să le mulțumesc domnului Șade și domnului Rotemerger pentru studiul prezentat. Ați primit multe cuvinte de laudă pentru studiul dumneavoastră, ne bucurăm de acest lucru și vă doresc toate cele bune pentru viitor. Sigur că puteți să urmăriți și dezbaterea în continuare alături de noi dacă doriți acest lucru. Dacă nu, vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Odată cu schimbul mersului, uh, foarte multe trenuri internaționale sunt, uh, li se schimbă orarul. Unele dintre ele uh, sunt trenuri de noapte, altele sunt înlocuite de autocare, de curse de autocar. În felul acesta, Europa nu crește mai unită. La Bundestagul German uh, au existat discuții, foarte multe petiții. În Europa au fost consemnate de foarte mulți petiționari. Această temă a fost abordată și aici, la TRAN. Și vă amintesc că atunci când a fost anulat uh, trenul de noapte pentru Bruxelles, mi s-a spus că uh, cei care îl folosiseră cu șase săptămâni înainte nu mai găseau bilete la tren. Cu toate acestea, el a fost anulat. Așadar, voi da acum cuvântul Comisiei pentru 10 minute și apoi CR, uh, Comunitatea uh, Federației uh, Căilor Ferate, va avea de asemenea posibilitatea de a lua cuvântul. Ulterior, va exista un schimb de opinii uh, cu deputații, membrii ai acestei comisii. Primul uh, vorbitor este Oliver Onidi, pe care l-am ascultat deja, este director Digimove și va avea 10 minute la dispoziție pentru a aborda acest subiect. Vă rog, domnule Onidi. Thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Ce subiect fascinant și dificil în același timp până la urmă, decizia de a <clears throat> începe un serviciu sau de a-l opri, că nu ține de serviciu public, e o decizie comercială, dar în mod clar sunt mai multe aspecte pe care noi, cu sprijinul dumneavoastră, putem continua să le examinăm pentru a încerca să oferim pe scară cât mai largă astfel de servicii. Primul aspect la care vreau să mă refer este că <clears throat> cele din urmă Imaginea nu e în alb și negru. Latest market uh, monitoring Există un raport real uh, de pe piață publicat acum șase luni. Avem cifre care sugerează că <clears throat> pe diverse trasee din diverse țări traficul de călători internațional uh, a crescut și serviciile sunt mai numeroase. Acum o să mă refer la patru domenii unde credem că e nevoie de îmbunătățiri. Mai întâi, datele. Nu e acceptabil ca noi să lucrăm în prezent în continuare cu date din 2012. Sperăm că acest aspect se va îmbunătăți printr-un act de punere în aplicare care a fost prevăzut în varianta reformată, care enumerează deja tipul de date care vor trebui transmise către Eurostat și Comisia Europeană pentru a avea o mai bună apreciere a dinamicii și evoluției pieței căilor ferate. În al doilea rând, pentru finalizarea cadrului juridic, cred că această discuție are un rol deosebit pentru al patrulea pachet feroviar care e încă în discuție. Cred că s-au purtat discuții fructoase pe pilonul tehnic. Down the costs of providing those type of pentru a furniza acest gen de servicii și, desigur, și deschiderea pentru piața internă de călători e de o importanță deosebită în sensul că Traficul internațional nu poate fi văzut izolat, ci trebuie văzut și ca parte a rețelei mai mari. Prin urmare, posibilitățile de a contribui cu mai multe servicii asigurate pentru călătorii naționali sperăm că se va îmbunătăți foarte mult și posibilitatea de a avea servicii internaționale, cam cum există în sectorul aviației. În al treilea rând, unele instrumente legate de utilizatori, de clienți, după cum știți și dumneavoastră, specificațiile necesare pentru a desfășura sau instala mai rapid și un sistem de liberare a biletelor ci și pentru o mai bună reclamă și publicitate pentru diverse servicii, pentru a le permite utilizatorilor să facă o decizie în cunoștință de cauză. E o solicitare constantă și din partea Parlamentului și noi sperăm că în lunile viitoare vom putea accelera ritmul de punere în aplicare a acestor elemente și, în fine, partea de infrastructură despre care am discutat și în trecut și aici, cu noile instrumente și planurile de activitate elaborate pentru aceste coridoare, cu accentul care se pune pe interoperabilitatea tehnică și aplicarea de sisteme precum e RTMS, va fi o altă contribuție utilă pentru ca traficul feroviar internațional să devină mai atrăgător și pe plan tehnic mai ușor și mai uh, fiabil și, în fine, să se reducă costurile acestor servicii. Mulțumesc. Dank. Und dann gebe ich jetzt das Wort an Libo Loch. Mulțumesc. Dau cuvântul acum lui Libo Lochman de la CR. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că vom uh, vedea și imaginile pe ecran. Vă mulțumesc că dați ocazia și nouă comunității care reprezintă majoritatea călătorilor pe căile ferate europene, nu doar pe trenuri uh, de mare viteză, ci și pe trenuri obișnuite. Există diverse companii pe lângă manageri de infrastructură, sunt companii integrate și separate, private sau proprietate publică se reprezintă aici părerile și se face auzit glasul. Câteva cifre. Considerăm că domeniul feroviar e o soluție pentru viitor. Cereri legate de mobilitate și resursele reduse în ce privește combustibilul fosil, congestia pe rețelele rutiere și în domeniul aerian, în aviație Iată unde soluția poate să vină de la căile ferate și acesta este partea care, într-adevăr, poate să dea răspunsul adecvat pentru aceste cereri și pentru aceste provocări. Niște cifre, proporția <clears throat> călătorilor uh, feroviari, 94% pe plan național, 6% în Uniunea Europeană, se reprezintă aceste servicii internaționale. Iată care este împărțirea între domeniul național și internațional, apoi pe distanțe îndelungate și regionale. 56% regional, cam un sfert în altă viteză și încă un sfert este celălalt segment. Când putem vorbi despre potențialul căilor ferate, să vedem care sunt provocările pe partea tehnică din perspectiva nu doar a trenului de mare viteză care se discută de mult timp, cu un potențial în dezvoltare, ci și pe plan tehnic legat de autorizarea vehiculelor uh, de călători. Există unele lacune care vor trebui acoperite în specificațiile tehnice de interoperabilitate. Of course, it has been said already that the international services în ce privește serviciile internaționale, acestea sunt pe bază comercială, rentabilitatea este un element cheie. Alți parametri discutați, menționați și de comisie, există dificultăți cu investiții reduse în sectorul infrastructurii și nu există un teren de joc echitabil. Trebuie subliniat și acest aspect trenurile de noapte pe care trebuie să ne concentrăm. Din păcate, de multe ori s au abandonat. Așteptările clienților legate de trenurile de noapte, calitatea gărilor, a peroanelor, a terminalelor, facilitățile pe care le așteaptă pe întreaga durată a călătoriei. Vorbitorul este rugat să nu mai practice stilul mitralieră care nu se poate interpreta. E nevoie și de interpretare, domnule vorbitor. Provocările pentru trenul de noapte, așteptările călătorilor. E o presiune tot mai mare având în vedere creșterea traficului aerian low cost. Această concurență e extrem de dificilă pentru trenurile de noapte. În al doilea rând, în ce privește rețeaua, Trebuie să <clears throat> exploatăm trenurile și noaptea și noaptea e folosită pentru întreținerea rețelei și pentru trenurile de marfă. E o problemă pentru a găsi o alocare compatibilă. Apoi costuri legate de materialul rulant. Pentru trenuri de noapte Sleeper, coaching, uh, co- uh. e nevoie de vagoane de dormit sau cușetă și așa mai departe care pot fi uneori utilizate doar noaptea, nu și ziua. Am menționat și concurența cu liniile aeriene low cost, un factor care blochează atractivitatea trenurilor de călători eh, internaționale și de noapte. Trebuie să identificăm soluția adecvată și soluția adecvată, după părerea noastră, sunt trenurile de mare viteză. Potențialul e mare pentru a evita congestia din transportul aerien și pentru a promova coeziunea țărilor și a dimensiunii europene a rețelelor. S-a menționat nevoia de teren de joc echitabil, o problemă de cea mai mare importanță pe lângă disponibilitatea traselor. Iată ce împiedică viabilitatea comercială. E nevoie de o reechilibrare aspecte legate de TVA, de taxe, infrastructură și internalizarea costurilor externe. Dacă vrem să oferim servicii profitabile pe timp de noapte și transport internațional. Și dacă vorbim despre viitorul domeniului feroviar, să vedem uh, care sunt elementele care țin de domeniul evidenței. Toate trenurile trebuie să plătească taxa infrastructură, ce nu se aplică în autostrăzi și în aviație. Avem o viziune ce putem realiza cu traficul de călători, vrem să promovăm uh, trenuri internaționale, să mergem în direcția unei noi oferte și să promovăm și trenuri de mare viteză ca alternativă prietenoasă față de mediu și fiind și o coloană vertebrală a unui sistem integrat din perspectiva multimodală cu conexiuni bune cu servicii de aviație pentru cetățenii din Europa și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și dau acum cuvântul domnului Triva Garrett, care este președintele Federației uh, Europene a Pasagerilor. Thank you, Chairman. Mulțumesc. Domnule președinte, aș dori să vă mulțumesc pentru această invitație. Salutăm ocazia de a putea contribui la această dezbatere. Nu avem diapozitive, însă, pe scurt, Federația Pasagerilor Europeni reprezintă 35 organizații pentru utilizatorii de transport public din 20 de state europene, iar uh, nevoia de a avea călătorii feroviare facile este motivul pentru care noi ne-am adunat și am format această federație acum 12 ani. Mai întâi, uh, chestiunea alegerii. Este important ca pasagerii să poată alege între diverse mijloace de transport pentru uh, călătorile internaționale. Aceste uh, alegeri trebuie să recunoască și avantajele pentru pentru mediu ale călătorilor feroviare și trebuie să ofere și servicii atractive la prețuri rezonabile. Acest lucru se aplică uh, trenurilor internaționale de zi, dar și uh, trenurilor internaționale de noapte. Aș dori să fac o distinție între transportul transfrontalier și uh, cel internațional. Orice tren care conectează două sau mai multe state în acest moment uh, este considerat un tren internațional. E adevărat uh, că concurența între uh, modul de transport feroviar și alte moduri de transport este inechitabilă. Am discutat uh, cu domnul Lockman și colegii săi de la CR din această perspectivă, însă ce ar putea să facă decidenții politici la nivel național și european, de asemenea și profesioniștii din domeniul feroviar, pentru a îmbunătăți această situație? Experiența multor dintre organizațiile noastre membre arată că trebuie să existe mai mult dialog și mai multă armonizare între infrastructură infrastructurile naționale, între managerii de infrastructuri naționale, Uh, iar um, de asemenea taxele ar trebui și ele uh, analizate. Ele nu ar trebui să fie atât de ridicate încât aceste servicii să devină neviabile. De asemenea, trebuie să existe transparență în ceea ce privește um, taxarea infrastructurii. De asemenea, trebuie să existe o planificare um, uh, inginerească a acestor transporturi, că vorbim de transportul la nivel intern sau internațional. Apoi, finanțarea publică oare nu ar trebui să reprezinte o condiție pentru ca aceste moduri de transport să fie păstrate noaptea și ziua, ziua, uh, pentru că e clar că acestea aduc beneficii nete cetățenilor europeni. Există, de asemenea, beneficii pentru ambele uh, părți ale frontierei. Uh, bineînțeles, oamenii pot să facă o alegere pentru locul în care trăiesc, lucrează sau studiază de asemenea, trebuie să poată să facă călătorii peste frontiere, uh, pentru că asta aduce beneficii economiilor. Uh, guvernele locale și regionale trebuie convinse de acest lucru. S-a făcut o muncă foarte bună uh, pentru regiunea germano-poloneză de frontieră și acolo s-au înregistrat anumite evoluții. Finanțarea regională europeană este un element cheie pentru introducerea unor servicii de zi între Vila în Austria și Gudinei în Italia trebuie să vedem uh, uh, mai multe fonduri de asemenea uh, gen. Apoi, trebuie să existe conexiuni de care să beneficieze și cei care călătoresc pe distanțe foarte lungi. Dacă există francize care se folosesc, e bine, o condiție ar fi ca trenurile să poată funcționa pe ambele părți ale frontierei. Între Citau și Libreț, uh, Există uh, practic o linie uh, de uh, transport care funcționează pe baza unei francize. Noi așteptăm implementarea pilonului tehnic al celui de-al patrulea pachet feroviar și Considerăm că uh, aceste legi trebuie judecate în funcție de două criterii. Oare vor exista beneficii pentru pasageri și uh, oare călătorile internaționale feroviare vor deveni mai ușoare? Acum, trenurile de noapte. Pentru trenurile de noapte internaționale există câțiva uh, factori cheie care trebuie luați în considerare, cum a spus și domnul Lockman. oare circulă la uh, ore potrivite, uh, oferă uh, călătorii confortabile, șansa de a dormi uh, în vagoane și așa mai departe. Uh, oare se pot uh, conecta cu uh, trenuri de zi? Eu am avut un tren de noapte care ajungea la șapte și jumătate în München, a întârziat, încă, însă din fericire următorul tren a fost întârziat pentru a lua și acești pasageri. Deci aceste conexiuni trebuie gândite. Considerăm că trenurile de noapte au un rol, însă rolul lor nu este același cu cel de acum 30 de ani. Noi, în organizația noastră, prin urmare, solicităm Comisiei Europene eh, să eh, facă un studiu independent, să comande un studiu independent în legătură cu beneficiile socioeconomice și de mediu pentru cetățenii eh, Uniunii Europene al trenurilor internaționale de noapte și, de asemenea, trebuie analizate și costurile lor în raport cu beneficiile. Acesta ar fi un element cheie pentru a le determina viitorul, viitoarea dezvoltare. Vă mulțumesc! Und... Mulțumesc foarte mult! Cine mai dorește? este să se înscrie pe lista de oratori. Vin Van de Camp. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Îi sunt uh, recunoscător expertului nostru pentru uh, informațiile valoroase pe care ni le-a oferit din nou. Uh, trei întrebări acum. Aș dori să știu care este legătura între această agendă și uh, uh, componenta guvernanței din cel de-al patrulea pachet feroviar. Oare acest pachet este adecvat? Oare n-ar trebui cumva modificată politica, pentru că uh, unii își exprimă această dorință. Deci, care este legătura între prezentarea dumneavoastră uh, și uh, partea care ține de guvernanță din cel de-al patrulea pachet uh, feroviar, care sper eu va fi repede încheiată. Apoi, în uh, ceea ce privește concurența între trenurile de noapte și uh, zborurile low cost, de exemplu, între Amsterdam și Frankfurt. Dacă nu greșesc, săptămâna trecută un tren de noapte a fost eliminat pentru că concurența este prea acerbă. Revin la ceea ce spunea domnul Lockman. Oare ce ne-a prezentat dânsul uh, chiar uh, e ceva real, reprezintă realitatea? Am avut ocazia să particip uh, recent la un dineu organizat pentru Forumul Feroviar European. A existat acolo reprezentanța Deutsche Bahn care vorbeau tocmai despre trenurile de noapte și care spuneau că trenurile de noapte nu pot să câștige lupta da, cu avioanele low cost pentru că aceste avioane, aceste eh, companii low cost întotdeauna au de câștigat. Deci sunt niște elemente reale aici și aș vrea să le dezvoltați, dacă se poate. Mulțumesc, aș dori să uh, felicit pe domnul președinte, domnul Kramer, că s-a asigurat că acest punct apare pe ordinea noastră de zi. Eu cred că este un aspect foarte important. În al doilea rând, trebuie să spun că, într-o anumită măsură, nu sunt de acord cu domnul Van den Camp în legătură cu chestiunea viabilității. Uh, acest element nu a fost analizat uh, cu suficiente detalii, nu există suficientă dorință politică aici și pentru a lupta cu schimbarea climatică. Am câteva întrebări la care cred eu uh, Comisia și uh, CR ar putea să uh, răspundă. Aș dori însă mai întâi să susțin solicitarea reprezentantului EPF pentru un studiu independent și aș solicita ca această comisie să fie implicată în controlul termenilor de referință pentru un astfel de studiu înainte ca acesta să fie derulat. Mai mult decât atât, chestiunile care țin de viabilitate sunt importante, însă uh, nu comparăm uh, lucruri asemănătoare. Uh, practic vorbim despre nevoi politice și de mediu și aici trebuie să îmbinăm atenuarea schimbărilor climatice și dorințele pasagerilor. Și aici aș dori să rog mai ales Comisia să ne spună de ce regulamentul TNT și uh, Uh, regulamentul SERF uh, nu pot fi folosite la nivel de criterii pentru uh, a putea prioritiza trenurile de noapte. Acest aspect este foarte, foarte important. Nu așa stau lucrurile. Cum spunea Deutsche Bahn, Deutsche Bahn nu avea dreptate spunând că e imposibil să păstreze aceste trenuri. Nu avem date de la Copenhaga care ne spun că aceste trenuri sunt foarte populare și nu există motive pentru care, cu cadrul adecvat, ele n-ar putea să funcționeze. Alte servicii de noapte prin uh, uh, Europa uh, beneficiază de investiții. Recent am mers de la München la Zagreb, un serviciu cu trenuri noi, mai există și alte servicii care funcționează și pe care pasagerii și le doresc. Deci, până la urmă, nu trebuie să privim doar din perspectivă comercială toate aceste aspecte. E o chestiune general importantă pentru noi ca și comisie. Dominic Riche. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc pentru prezentările uh, care ne-au fost făcute. Eu aș dori să fac un comentariu, de fapt două, și să pun o întrebare. Uh, primul comentariu este următorul. În călătorile internaționale cu trenul, se, pot, se, se permite practic parcurgerea unor distanțe mari. Ni se spune că aceste trenuri de noapte sunt în competiție cu companiile aeriene low cost uh, și ni se explică că aceste criterii de confort și de lux uh, ar putea să uh, aibă de câștigat nu știu exact uh, uh care sunt capacitățile uh, vis-a-vis uh, -vis de confort ale trenului, dacă se poate face duș sau nu în acestea, uh, dar e clar că uh, nu există o concurență cu companiile aeriene low cost, ci se propune un alt mijloc de transport. Există o mare variabilitate între trenuri și oricare alegere strategică uh, făcută între a zice aleg un low cost sau un tren, ei bine, aceste opțiuni nu sunt uh, similare. S-ar putea uh, însă să uh, găsim că călătoriile cu trenul sunt foarte confortabile vis-a-vis -vis de condițiile jalnice de pe low costuri. Prin urmare, cred că oferta trenurilor este absolut esențială pentru că ne permite să călătorim uh, confortabil uh, și uh, asta în timp ce dormim. Cred că uh, nimeni nu poate să uh, presupună că poate călători foarte simplu cu companii de uh, uh, de uh, căi ferate pentru că uh, uh ele sunt uh, uh, extrem de prost conectate. Uh, se obțin greu biletele și pe internet și fizic, nu sunt interoperabile, apoi există probleme legate de tarife, de reduceri aplicate unor anumite categorii, de exemplu tineri, vârstnici, studenți și așa mai departe. Prin urmare, uh, ne opunem total costurilor aeriene, uh, dar aceștia au operatori de preț care îți permit să obții foarte repede un uh, bilet fără să pleci de acasă. Apoi, o întrebare. Oare există interese uh, pentru a păstra uh, Uh, funcționale aceste trenuri de noapte uh, care să se opună companiilor uh, aeriene? Poate ar trebui să gândim niște linii cu adevărat internaționale, pentru că acestea nu există în acest moment și poate că ar trebui să ne gândim puțin uh, și la tarifele pentru aceste trenuri. Puteți să răspundeți uh, la toate aceste comentarii. Termin prin a spune că absența unei politici concertate la nivel european între uh, operatori presupune că deocamdată nu există oferte credibile din perspectiva confortului în practică. Mulțumesc. Maria Kilinen. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să pun întrebări în legătură cu uh, această comparație între transportul cu uh, autobuzul, autocarul și trenul. Uh, S-au lansat mai multe companii de autocare care uh, uh, oferă costuri reduse și servicii de lux uh, și aș dori să știu dacă asta a afectat transporturile feroviare deja și uh, cum anume vedeți viitorul, câtă vreme vor exista uh, acești uh, competitori serioși, uh, autocarele uh, companiilor uh, uh feroviare. Vă mulțumesc! Eu aș dori ca Comisia să ne explice cum înțelege ea astăzi ideea de revitalizare sau de dinamizare a legăturilor feroviare care uh, există în acest moment. Știm că ele sunt numeroase, știm că există trenuri de noapte, știm că există rute regionale sau conexiuni interregionale. Aceasta este prima întrebare. Eu am ascultat tot ce s-a spus și uh, cred că dacă am considerat că prețul și uh, timpul uh, sunt corecte, oare acestea ar putea fi considerate ca și criterii cheie pentru pasageri? Eu cred că astăzi există oferte care Uh, pot fi comparate. Uh, am comparat uh, trenurile cu companiile aeriene, însă aceste comparații sunt limitate. Colegii mei astăzi au vorbit despre autocare. Astăzi există oferte care integrează autocare și hoteluri și aceste oferte sunt mult mai competitive decât ceea ce se propune pe sectorul feroviar. Prin urmare, eu aș dori să întreb uh, care vor fi criteriile pentru a uh, cunoaște mai bine pasagerii și dorințele lor? Pentru că aceasta este adevărata întrebare. Pentru că pornind de la nevoile lor trebuie să uh, ne adaptăm uh, o noile oferte. Mulțumesc. Danke sehr, Peter Lundgren. Oder? Mulțumesc, Peter Lundgren. Fără ordförande. Allt handlar om tid idag. Mulțumesc, domnule președinte. În prezent, uh, totul ține de timp și ai de ales între 12 ore în tren sau 12 ore în avion. Așadar, să nu fim surprinși că pasagerii ar, a, optează pentru alternativa mai rapidă. Și sigur că și zborurile au devenit uh, mai ieftine în ultima vreme. Însă, sunt îngrijorat uh, din perspectiva competiției. Pentru că există o, o revoie specială de investiții în infrastructură, iar prețurile cresc în mod corespunzător. Dacă trenul va deveni o alternativă, atunci trebuie să fie o alternativă mai ieftină. Uniunea Europeană încearcă să-și extindă puterea și în această zonă și Trebuie însă să ne gândim că zborurile sunt ieftine și rapide și trenul nu face față acestei concurențe. Întrebarea este ce este disponibil. Pasagerii ar putea să dorească să facă un duș eventual în tren, dar uh, nu există astfel de condiții pe care să le oferim. Cum putem face trenul mai ieftin astfel încât uh, și uh, transportul feroviar să devină mai competitiv? George Bach. Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări cât se poate de concrete. Se poate constata că pe anumite distanțe oferta este uh, oferită de mai multe companii care oferă un fel de lanț de servicii. Și aș vrea să știu dacă există idei sau soluții din partea CR sau din partea comisiei. De exemplu, dacă o companie, din motive de rentabilitate, dorește să iasă din acest lanț, pentru că există exemple unde întregul transport a fost blocat pentru că un uh, furnizor de servicii a uh, trebuit să iasă din acest lanț de servicii furnizate. De asemenea, concurența față de uh, companiile aeriene low cost există peste tot. Însă, trebuie să-i dau de dreptate lui Dominic Riquet, pentru că un aspect esențial este calitatea materialului. Se constată că uh, companiile feroviare din ultima vreme au investit foarte mult în high speed în ultima vreme. Au uh, oferit material foarte bun, însă trenurile convenționale și transportul convențional feroviar a fost neglijat și nu există nici timp, uh, nici investiții sau eventuale dorințe uh, de a uh, moderniza distanțele corespunzătoare. Și dacă este să ne gândim la competiția cu low cost și cu alți furnizori de servicii, atunci cred că trebuie investit în continuare în calitate și că trebuie ca această ofertă să fie îmbunătățită în mod simțitor. Mulțumesc, domnul Bilbao. Doamna Bilbao. Mulțumesc, domnule președinte. am uh, impresia că la toate schimburile de opinii discutăm de fapt despre aceleași lucruri, dar de fiecare dată privim lucrurile dintr-o altă perspectivă. Pentru că mereu vorbim despre cel al patrulea pachet feroviar și dar nu pot să înțeleg pentru că au existat niște rapoarte uh, prealabile. Nu există un uh, bilet unic uh, european Mie mi-ar plăcea să cumpăr un bilet de tren oriunde în Europa și să trebuiască să cumpăr unul singur. Și dacă iau trenul la Strasburg, atunci să nu fiu nevoită ca într-o altă țară să um, cobor pentru a schimba și a ajunge la Bruxelles. Însă, Europa este plină de obstacole până la urmă și în acest moment nu se poate îmbunătăți nimic, nici prețul, nici uh, calitatea uh, călătoriei cu trenul. Nu uh, vor exista trenuri de noapte sau de zi care să fie cu adevărat atrăgătoare pentru cetățeni. Vorbim mereu despre aceleași lucruri, dar privim lucrurile încă o dată, din altă perspectivă, indiferent despre ceea ce vorbim. Am o întrebare pentru reprezentantul CER și, uh, de asemenea, una uh, pentru celălalt reprezentant. Ambele au uh, vorbit despre necesitatea ca aspectele tehnice uh, să fie mai pregnante în cel de-al patrulea pachet feroviar. Însă, acest lucru nu se poate fără a se pune accentul pe pilonul uh, de governance, pe pilonul politic. De aceea, vă întreb, credeți că Parlamentul European în acest moment ar trebui să acționeze și împotriva monopolului istoric pentru ca acest al patrulea pachet feroviar să aibă succes, am uh, tot participat la aceste dezbateri pe aceste teme și vorbim mereu de aceleași lucruri. Toate sunt al pe negru pe hârtie și m-am săturat să tot discutăm despre aceleași lucruri. Întrebarea este, suntem pregătiți să înregistrăm progrese, dar asta într-o manieră sinceră. Și de aceea vă întreb, care este părerea noastră personală cu privire la aceste aspecte menționate de mine? Și vă rog să fiți cât se poate de sinceri. Președintele, mulțumesc. Uh, m-am uh, înscris și eu ca ultim orator pe lista de uh, intervenienți. 0,1% sunt uh, străzile pentru care se plătesc taxe și foarte puțin uh, de asemenea, în ceea ce privește eh, transportul feroviar, 6% din transportul feroviar este transfrontalier. De 20-30 de ani în Europa încercăm să sporim acești 6%, dar 6% este bilanțul atunci când tragem linie și rezultatul este catastrofal. Și atunci întreb Comisia Europeană, ce face să schimbați acest lucru? Avem concurență neloială, iar transportatorii low cost sunt atât de ieftini pentru că au investit miliarde, nu pentru că uh, este o afacere mult mai bună. În fiecare an obțin 30 miliarde de la contribuabilii uh, europeni pentru că nu plătesc taxe pe caroxen, nu plătesc uh, alte taxe internaționale, iar căile ferate trebuie să plătească toate aceste taxe, iar transportatorii low cost au devenit transportatorul preferat. Ei au căzut pur și simplu din cer. Iar comisia trebuie să spună că dorește o concurență loială, nu una neloială. Și uh, acest lucru trebuie să se schimbe. Ticketingul, informațiile cu privire la ticketing din cel de-al treilea pachet feroviar. Acum 7-8 ani deja am luat decizii că ar trebui să funcționeze un astfel de sistem și până acum nu s-a implementat nimic. De ce prețurile de ticketing sunt uh, în transportul transfrontalier sunt mai mari Uh, chiar dacă uh, transportul este pe o distanță mai scurtă decât dacă ar fi un transport intern. Să vă dau un exemplu. Între Berlin și Breslau, și am mai menționat acest exemplu astăzi, avem o gaură de 50 de kilometri. Cu 100 de milioane ar putea fi acoperite și s-ar economisi două ore timp. Acum uh, există transport cu autobuzul la distanță și acesta nu plătesc niciun fel de taxă rutieră. Ei bine, acesta, transportul cu acesta durează 3 ore și jumate, iar conexiunile feroviare sunt anulate pentru că transportul cu autobuzul ar fi mai bune. Înainte de război aveam 2 ore jumate nevoie ca să mergem această, să parcurgem această distanță. În prezent avem nevoie de 5. 100 de milioane ar fi necesare pentru să acoperi această lacună. Iar acum, Deutsche Bahn anulează trenuri. Polonii de la Breslau la graniță au electrificat totul și au modernizat totul cu bani europeni. Deutsche Bahn a făcut acest lucru doar până la Cottbus, iar această bucată de 50 de kilometri lipsește. Și până la Cottbus a existat cofinanțare europeană. Ce spune Comisia vis-a-vis -vis de toate aceste lucruri? Ei uh, investesc bani, noi investim bani pentru ca anumite distanțe să fie eliminate, anulate. Nu se poate, e o nebunie, sunt banii contribuabililor. Unde sunt așadar inițiativele comisiei? Cum se apără ea față de astfel de inițiative? Iar în ceea ce privește high speed, e bine, nu aceasta ar trebui să fie decisivă cât se poate de repede, nu cât uh, este de necesar. În Franța ne confruntăm cu un dezastru economic ECF spune că 250 de km la oră sunt suficienți, nu e nevoie de 300, 350 de km la oră viteză, pentru că totul este foarte scump și de asemenea rețeaua este prejudiciată puternic. Care sunt consecințele? Toată lumea se repete aceeași eroare? Eu în Germania am spus ani de zile că 250 de km la oră este suficient și am fost considerat uh, ca unul care vorbește prostii. Acum a ajuns și Deutsche Bahn la această concluzie. Așadar, ce face Comisia împotriva acestei concurențe neloiale? Pentru că altfel transportul feroviar nu va avea nicio șansă să supraviețuiască, nici ziua, nici noaptea. Acum aveți uh, cu toții ocazia să răspundeți. Cine dorește să înceapă? Domnule Onidi, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că, într-adevăr, care este esența problemei pe care o discutăm este faptul că sectorul feroviar în continuare este mult prea fragmentat. Există o fragmentare puternică între posibilitatea de a acoperi anumite servicii între serviciile feroviare și alte căi de transport și o fragmentare între serviciile feroviare, între ele la nivel european. Atunci când uh, abordați uh, aspecte referitoare la concurență, competiție și celelalte mijloace și căi de transport, știți dumneavoastră foarte bine cât de dificil este acest subiect, care uh, este reglementat de mai multe cadre legislative și care are o tradiție și o istorie îndelungată și foarte diferențiată. Știți foarte bine cât este de dificil să se îmbunătățească ceva pe această direcție. Acesta este subiectul pe care îl vom aborda atunci când uh, vom veni la dumneavoastră cu o inițiativă revizuită cu privire la internalizarea costurilor externe. Aceasta este baza de care avem nevoie pentru a vedea uh, în ce măsură putem lua decizii politice și face propuneri politice, astfel încât să realiniem acest echilibru între diferitele modalități de transport. Însă vă rog să admiteți că este un subiect sensibil și foarte dificil care necesită mult timp. În al doilea rând, atunci când vorbim despre uh, serviciul feroviar, mă bucur foarte mult că mulți deputați s-au referit la cel de-al patrulea pachet feroviar, pentru că, într-adevăr, noi uh, încercăm să găsim aici cel mai bun cadru legislativ, astfel încât să existe oportunități pentru noi servicii încercăm să fim cât se poate de deschiși. De partea, în ceea ce privește governance-ul, sperăm că cel de-al patrulea pachet feroviar va fi unul care se va baza pe o infrastructură puternică, un management al infrastructurii corespunzător, care uh, va gestiona în mod corespunzător și planificarea rețelei. Va trebui să existe și o colaborare uh, generală, integrată, astfel exist, încât să existe o imagine de ansamblu asupra întregii rețele și nu doar o perspectivă națională asupra necesităților de investiții. Sperăm că astfel se vor obține beneficii suplimentare. În ceea ce privește accesul, accesul deschis este foarte important serviciile cu, oferite de uh, transportul cu autobuzul sau zborurile. Sigur că acestea sunt uh, și ele la dispoziție și ele uh, oferă transport pe uh, multe rute, iar uh, competiția este una acerbă. Serviciile oferite la nivel internațional sunt uh, importante și sigur că trebuie să ne gândim și la numărul de opriri care se realizează la nivel intern și internațional și toate acestea trebuie analizate pentru a putea să prezentăm o imagine clară diferiților operatori. Există referințe și la posibilitatea de a avea călătorii internaționale sau părți ale acestor uh, călătorii internaționale care să fie acoperite de uh, obligații aferente. Sigur că exact, câteodată se identifică nevoia ca și opinia publică să con- trebuie astfel încât să fie asigurate astfel de servicii. Iar în ceea ce privește aspectele tehnice pe care le-au menționat doamna Bilbao și alți deputați, într-adevăr este important ca toate propunerile uh, din cel de-al patrulea pachet feroviar să fie aduse la oaltă. Pilonul tehnic se referă la reducerea costurilor și la a permite uh, mai multe călătorii internaționale care să fie mai eficiente din punct de vedere financiar. În ceea ce privește ticketingul, da, împărtășim frustrarea dumneavoastră. Cred că prima măsură care a fost luată s-a datorat uh, domnului care stă în spatele meu, domnul Libor Lohman, care a dorit să existe o abordare mai uh, orientată de, la, de sus în jos și uh, dânsul a lucrat cu cifre foarte disciplinat împreună cu colegii de la comisie și s-a ajuns în sfârșit la un acord referitor la sistem și la modul în care acesta ar trebui să funcționeze. Însă, ă, desfășurarea lucrurilor este ă, foarte ă, tergiversată în continuare, îndelungată și trebuie în continuare să progresăm. Nu există niciun fel de motiv pentru care serviciile feroviare să nu fie disponibile într-un, într-o manieră mai deschisă, să poată fi rezervate bilete online într-un mod cât se poate de deschis și transparent. În fine, în ceea ce privește infrastructura, cred că vom continua să fim cât se poate de uh, pretențioși în ceea ce privește propunerile uh, în sectorul feroviar. Încercăm să obținem uh, cea mai bună cotă posibilă în uh, proiectele uh, de infrastructură feroviară și sigur că așteptăm și noi instrumente, instrumente care cu care să putem lucra. Mai ales în ceea ce privește punctele uh, de tranzit transfrontaliere, pentru a ne asigura că sunt făcute investiții de ambele părți ale frontierei și că investițiile nu sunt uh, realizate izolat, doar de una de, dintre părți. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. O să încep cu pachetul feroviar, apoi părerea membrilor. Am vrea să spunem în primul rând că în ce privește transporturile de călători pe plan internațional, acestea există, concurența joacă deja în acest domeniu. În ce privește ce preferăm, e nevoie de finalizarea dialogului tripartit privind pilonul tehnic pentru a profita de potențialul de reducere a costurilor. Și în ce privește trenurile internaționale și cele de noapte, o să joace un <clears throat> rol important în ce privește viabilitatea comercială. Trebuie să mai subliniez un element esențial pentru viitoarea evoluție a specificațiilor de interoperabilitate și anume faptul că e un regim anterior care ne lipsește acum pentru trenurile care transportă călători, după cum există și la autocare. Deci uh, să fie ceva similar cu autorizarea pentru vagoanele de călători. Apoi, în ce privește guvernanța, sunt de acord că e nevoie de o transparență de plină și rolul pentru manager, mai ales pentru operațiunile transfrontaliere, pentru astfel de servicii. Acest e un element încă lipsă, deși, de fapt, e legifera doar prin uh, reformarea celui de-al treilea pachet feroviar. Apoi, în ce privește concurența trenurilor de noapte cu transportul aerian la cost, desigur că vorbim despre două segmente diferite, dar vorbim cam despre aceleași distanțe, să zicem distanțe de între 800 și 1000 de kilometri unde concurează aceste servicii. Desigur că dacă iau un avion uh, și zbor o oră și o oră și jumătate, nu o să cer o calitate deosebită la bordul avionului. Dar dacă trebuie să petrec 8 sau 10 ore într-un tren, mă aștept la o anumită calitate a serviciilor care îmi sunt oferite. Iată de ce e inevitabil. Trebuie să oferim o calitate mult mai ridicată la tren decât la avioanele low cost. Și această calitate sporită trebuie să se reflecte în prețul biletului dimensiunea costurilor trebuie văzută și din perspectiva internalizării costurilor externe și a facturării și sperăm ca și după amiază și în alte ședințe când discutăm despre internalizarea costurilor externe vom vedea progresele care vor duce la un teren mai echitabil de joc. Partea de emitere a biletelor, ticketing, se mai pot îmbunătăți lucrurile. Comunitatea noastră e conștientă de acest lucru, iată de ce am lansat modelul serviciului complet, care trebuie să fie o interfață comună pentru toate canalele de vânzare, pentru bilete la trenurile de călători și pentru combinația tren-avion. Să avem și o integrare multimodală a serviciilor de ticketing. Nu neg faptul că beneficiile nu o să apară de azi pe mâine, e nevoie și de adaptarea sistemelor informatice, dar lucrurile merg în această direcție. Un ultim element despre concurența cu autocarele. De câte ori se introduc uh, autocare sau autobuze cu acces deschis, există o trecere a călătorilor de la tren la autocare, pentru că serviciile cu autocarele, ca și la avioanele low cost, se oferă bilete mult mai ieftine, mulțumită costurilor reduse pe care le înregistrează. E un alt element care dă o dimensiune suplimentară viitorului uh, trenurilor internaționale de care trebuie să se țină cont și acesta e un aspect care va avea un impact și asupra serviciilor feroviare de noapte. Mulțumesc. Trevor Garrett. Mulțumesc și acum Trevor Garrett. Mulțumesc, domnule președinte trei sau patru comentarii. Să începem cu al patrulea pachet feroviar. Ca și colegii de la CER, am vrea să vedem pilonul tehnic să fie transpus în lege cât de curând posibil. În ce privește aspectele de guvernanță, sprijinim principiul liberalizării, dar ce ni se pare important este uh, ca cei din calea ferată să continuă să funcționeze ca echipă, să nu avem o fragmentare a rețelei și o fragmentare a ofertei pentru călători. Cu cât e mai mare, mai îndelungată călătoria, în special pe plan internațional, cu atât e mai mare probabilitatea de a fi o abordare multimodală. Să vă dau un exemplu simplu. V-am spus de trenul de noapte pe care l-am luat de la Amsterdam la München ca parte a unui lanț multimodal care a început pe coasta de est a Angliei, 40 de minute cu trenul, 20 de minute cu taxiul, apoi un zbor deasupra Mării Nordului, cam 50 de minute, un tren local de la Schiphol până la gara centrală din Amsterdam, trenul de noapte până la München, un tren internațional de zi de la München la Salzburg, și apoi pe jos ultimele 10 minute. Acesta a fost călătoria de la un punct la altul și e important ca toate modurile să se combine între ele. Acum două aspecte legate despre autobuze și avioanele low cost. Și eu am utilizat un zbor low cost uh, în prima parte a toamnei, de la Londra la București și cinstit vorbind, principalul motiv a fost costul și timpul. Ar fi fost mult prea mult să merg cu trenul și m-ar fi costat mai mult. Deci avem o expresie în engleză. Alegi uh, modul cel mai adecvat pentru o anumită călătorie, pentru o anumită deplasare și câte ține și buzunarul. Și revin la ce am spus la început călătorii pe plan internațional trebuie să aibă o opțiune rezonabilă, care trebuie să le fie pusă la dispoziție pe un teren echitabil de joc în diverse moduri. Și, în fine, autocarele pe distanțe mari. Unii utilizăm astfel de autocare pentru unul din două motive. Primul, costul. Al doilea motiv e aceea că o călătorie cu autocarul poate să fie mai simplă decât una cu trenul, mai ales dacă e între două locuri între care nu există legături feroviare foarte bune. Și trebuie să vezi alternativa. Aș putea să mă duc cu autocarul în loc să merg cu trenul. Acestea fiind spuse, e de o importanță deosebită ca autocarele să aibă terminale adecvate, nu să te lase în bies de noapte undeva la un colț de stradă, după cum procedează adesea, și să aibă un nivel de informare și de uh, grijă față de călători ca și pe tren. Deci au un rol de jucat, dar într-o anumită măsură acest rol a început să devină aproape automat. Mulțumesc! Mulțumesc, le mulțumesc celor trei uh, raportori pentru această sesiune de întrebări și răspunsuri. Mai avem multe de făcut și mulțumesc domnului Onidi mai ales că a anunțat uh, internalizarea costurilor externe. Acest lucru trebuie să se întâmple. Pentru că putem să ne întrebăm dacă are uh, loc uh, taxarea kerosenului, de ce um, trebuie să existe, dacă nu există o impozitare a recresenului, de ce trebuie să existe taxe introduse la uh, transportul feroviar? Pentru că trebuie să existe un drept egal pentru toată lumea. Și aceasta este o poveste frumoasă, de fapt. Așadar, vă susținem uh, în inițiativa dumneavoastră, veniți cât mai rapid, sigur, mai bine mai târziu decât niciodată, dar deja este prea târziu. Și cu aceasta trecem la următorul punct. Și înainte de a îl anunța, doresc să salut din suflet un grup de vizitatori din Saxonia Inferioară, care s-a și asezat în spatele sălii. Așadar, bun venit la reuniunea comisiei noastre. Doamna Meissner este cea care i-a invitat și ea ni s-a alăturat de asemenea. Și acum trecem la următorul punct. Aici avem un raport uh, al EMSA, și îl salut pe domnul Mili, care ne va susține prezentarea sa. Apoi vom uh, discuta pe marginea acesteia și uh, veți putea adresa întrebări și dumneavoastră veți putea răspunde, domnule Mili, și acum aveți cuvântul. Dear Mr. President, Domnule președinte, stimați eurodeputați, uh, doamnelor și domnilor, Vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat astăzi aici și că mi-ați dat ocazia să spun câteva cuvinte în legătură cu activitățile actuale ale EMSA, adică Autoritatea uh, Europeană pentru Siguranță Maritimă, și să vă vorbesc și despre provocările pentru viitor. Această comisie întotdeauna a uh, ne-a susținut și a fost esențială pentru uh, EMSA de la crearea sa uh, în 2002. Această prezentare vine ca și o completare pe, a prezentării pe care am uh, făcut-o în cadrul comisiei dumneavoastră în 2012. Cred că este important să existe un schimb de opinii regulat uh, între agențiile europene de transport și această comisie, iar eu uh, de aștept să păstrez acest canal de comunicare deschis pe viitor câțiva eurodeputați au fost recent uh, aleși. În urmă, aș dori să prezint uh, această agenție, serviciile pe care le oferă părților uh, sale interesate și câteva cuvinte în legătură cu uh, recent adoptata strategie EMSA pe 5 ani. EMSA este una dintre agențiile de reglementare create în 2002 în urma adoptării uh, legilor speciale te- uh, uh, tehnice în uh, domeniul siguranței maritime și mă refer aici uh, la pachetele ERICA. Ca autoritate de reglementare, EMSA are un mandat definit de eh, către regulamentul Parlamentului European și eh, Consiliului. Este o persoană juridică, are propriul său buget și eh, răspunde pentru activitățile sale. Din 2006, agenția are sediul la Lisabona, unde uh, cartierul său general a fost inaugurat acum 5 ani. Uh, mă bucur că pot să fiu directorul uh, acestui centru de excelență cu peste 250 de angajați dedicați care lucrează peste tot în Europa pentru a oferi asistență statelor membre, instituțiilor și, de asemenea, domeniului maritim în general. Câte ceva în legătură cu cifrele. Uh, finanțarea noastră este de 65 de milioane de euro, care vine din partea Uniunii Europene. Veniturile noastre uh, ajung la 400.000 de euro anual, iar contribuția noastră este de 1,5 milioane de euro. Când am apărut în fața acestei comisii în septembrie 2012, uh, ultima revizuire a regulamentului cu privire la fondurile EMSA uh, se finaliza. Ea a intrat în vigoare în martie 2013 și a făcut o distinție între uh, sacinile cheie și auxiliare ale agenției. S-a păstrat sacinile anterioare. Printre cele cheie putem să spunem că legiuitorii uh, au extins uh, atribuțiile EMSA pentru a acoperi și poluarea marină uh, rezultate de urmea uh, platformelor uh, maritime de gaz și țiței. S-a extins uh, și sfera de cuprindere a asistenței tehnice uh, oferite de către agenția noastră statelor din uh, jurul Uniunii Europene. Însă, uh, agenția nu face excepție față de celelalte instituții europene și a trebuit să-și reducă bugetul și resursele umane uh, Uh, în anii care au urmat. Și trebuie să facem asta și pe viitor. Prin urmare, doresc să obținem aceste reduceri câtă vreme păstrăm uh, aceleași, uh, aceeași calitate pentru rezultatele noastre ca și în anii precedenți. Recent am adoptat noua strategie EMSA pentru 5 ani, pe care am pregătit-o în cooperare cu agențiile administrative și cu Comitetul Administrativ. Uh, această strategie trebuie să ghideze munca uh, EMSA pentru următorii 5 ani. Sunt concepte aici de importanță esențială pentru mine, printre care numim transparența, eficiența, uh, flexibilitatea și crearea de valoare adăugată. Totul se bazează pe viziunea că uh, agenția acum este suficient de matură pentru a oferi servicii de înaltă calitate uh, în primă fază actorilor săi interesați cheie, dar de asemenea și uh, sectorului maritim european pentru a, a crea astfel valoare adăugată reală. Aș dori să mă axez acum pe câteva sarcini cheie ale agenției și pentru a vă ilustra viziunea mea pentru următorii 5 ani în aceste domenii. Agenția continuă să desfășoare o activitate uh, bogată în monitorizarea uh, implementării uh, actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene. Astăzi, uh, fiecare administrație maritimă europeană trebuie să pună în aplicare o serie de directive europene și regulamente la care a contribuit uh, și această comisie. Aceste uh, legi stabilesc niște standarde de calitate foarte ridicate uh, pentru navele cu pavilion european agenția asistă Comisia Europeană pentru a asigura faptul că toate statele membre aderă în mod uniform la aceste legi, prin vizite pe care le facem regulat și prin rapoarte pe care le oferim serviciilor competente ale Comisiei. În mod similar, inspectăm inspectorii și controlăm controlorii. Uh, inspectăm activitatea societăților de clasificare care au sarcini uh, pe care le fac în numele statelor uh, membre. Noi luăm legătura cu birourile centrale și regionale pentru a verifica că societățile de clasificare fac o muncă de foarte bună calitate atunci când supraveghează construcția de noi nave sau reparația celor vechi. De exemplu, în numele Comisiei am urmărit îndeaproape recenta uh, fuziune a DNV și uh, Deloitte prin intermediul societăților de clasificare, pentru a ne asigura că cele mai înalte standarde sunt respectate. După cum probabil știți, uh, un număr mare de marinari din afara Uniunii Europene se îmbarchează pe nave cu Uh, care uh, navighează sub pavilion uh, european. Numărul acestora este de 70 până la 75% din totalul marinarilor. Comisia, asistată de agenții, însă trebuie să monitorizeze sisteme de certificare pentru acești marinari în numele statelor membre. Metoda europeană comună permite să, să economisească resurse um, câtă vreme se păstrează și o abordare uniformă. De exemplu, un număr important de marinari vin din Filipine, Uh, și uh, aceștia au trecut printr-un uh, program intens de inspecții pentru a ne asigura că în Filipine se respectă convențiile maritime relevante. Eu cred așadar că agenția este suficient de matură pentru a oferi în anii care vin încă și mai multă valoare uh, adăugată, pentru că se va baza uh, în inspecțiile sale pe o abordare care ia în considerare riscul. De asemenea, se vor completa ciclurile de inspecții, se vor disemina informații obținute pe baza unor uh, analize orizontale care includ și bunele practici. Agenția implementează în mod eficient anumite sarcini în domeniul protecției mediului uh, maritim, oferă asistență Comisiei Europene și statelor membre. Activitățile legate de emisiile uh, navelor au fost uh, au ocupat un loc în prioritar pe uh, agenda noastră. Am uh, monitorizat uh, toate acțiunile care se desfășoară la nivel național. La nivel european s aș dori să subliniez faptul că EMSA a intervenit în ceea ce privește conținutul de Uh, sulf uh, al uh, carburanților maritimi. De asemenea, a participat la activități de control, eșantionare, monitorizare, raportare și așa mai departe. Există un sistem european de schimb de informații în legătură cu conținutul de sulf. S-au făcut rapoarte și monitorizări pentru autorități iar această activitate continuă pentru a putea să ne asigurăm că se implementează așa cum trebuie directiva din domeniu. Pentru anii care vin, uh, îmi doresc ca EMSA să se axeze uh, pe sprijinirea inițiativelor europene care vizează prevenirea poluării în mediul marin, uh, oferind asistență tehnică actorilor interesați europeni și, de asemenea, încercăm să folosim cât se poate de mult sistemul informatic al EMSA. De asemenea, noi punem în aplicare și directiva care vizează monitorizarea traficului maritim. Aici luăm în calcul uh, uh, transmisiunile radio, uh, controlul lor și păstrarea sistemelor de informare și de schimb de informații. Practic s-a combinat toate sistemele naționale într-unul singur. Fiecare utilizator acreditat la acestui sistem poate să obțină, uh, făcând click pe oricare dintre aceste uh, triunghiuri, uh, fiecare dintre acestea reprezentând o navă, poate obține informații în legătură cu ceea ce se întâmplă, de exemplu, în această poză în Golful Biscay. Există 5 milioane de uh, poziții de raportare din partea uh, navelor și 5.000 de uh, notificări. Ultimele evoluții tehnologice uh, permit detectarea uh, pozițiilor navelor folosind uh, tehnologia prin satelit. Se numește tehnologie prin satelit EAS. Deci putem detecta poziția navelor. Există un centru european de colectare a datelor pentru vasele care navighează în Europa. Există sisteme de uh, uh, urmărire a navelor prin uh, satelit. Această imagine oferă acoperirea aceleași zone Golful Biscay. Practic, noi monitorizăm 8-9.000 de nave zilnic. Datorită arhitecturii flexibile a serviciilor, EMSA poate să combine informații astăzi de la toate agențiile maritime, precum și din surse externe. Asta demonstrează în mod clar uh, care este imaginea de ansamblu și avantajul uh, combinării diverselor sisteme care poate să influențeze pozitiv piața internă și uh, eficiența transportului maritim în Uniunea Europeană. Un alt exemplu al modului în care putem folosi cel mai bine potențialul uh, sistemului integrat al EMSA și capacitatea sa de uh, a oferi informații tuturor aplicațiilor uh, din domeniul maritim și de a combina informații și din surse externe se regăsește în recenta um, epidemie de Ebola am putut monitoriza vasele care au plecat din state unde s-au identificat focare de infecție. Am putut, uh, uh, de asemenea, să vedem dacă trebuie să interzicem, interzicem accesul navelor la porturile uh, europene. Identificarea și urmărirea navelor nu este singura posibilitate pe care ne oferă această tehnologie prin satelit. Noi am dezvoltat un sistem prin satelit pentru a monitoriza poluarea, și anume Uh, țițeiul care se varsă, accidentele. S-au identificat uh, sute de asemenea uh, scurgeri de țiței a existat colaborare între statele uh, membre, EMSA și Comisia Europeană. Dacă se identifică o astfel de uh, scurgere de țiței, uh, zona de coastă din apropierea acestei scurgeri primește o notificare, este alertată. Apoi, statul membru responsabil va trimite um, un elicopter pentru a verifica respectiva scurgere și pentru a lua măsuri împotriva poluării. Uh, acest uh, sistem a avut uh, și un efect de descurajare, pentru că numărul acestor scurgeri de țiței a scăzut în mod semnificativ în ultima vreme. EMSA a dezvoltat o capacitate de a colecta și a integra date de la orice agenție și de la alte surse externe pentru a obține o imagine de ansamblu mai concretă a ceea ce se întâmplă pe mare. Acest sistem poate fi modificat și redistribuit statelor membre sau altor instituții europene și organisme. Astfel, extinzându-se portofoliul posibilităților de analiză a situației maritime în orice moment. Așa stau lucrurile cu Frontex, care uh, primește din partea EMSA informațiile uh, legate de domeniul maritim pentru supravegherea porturilor, uh, sistemul Eurosur, care uh, constă mai ales în detectarea și identificarea navelor. Uh, oferim informații pentru Agenția de Control a Pescuitului atunci când controlează pescuitul ilegal și de asemenea contribuim uh, la prevenirea pirateriei în zona Cornul Africii. Pentru viitorul apropiat îmi doresc ca agenția să-și consolideze rolul ca um, um, furnizor de date european um, în ceea ce privește sectorul maritim. Ne dorim să integrăm noi capacități uh, oferite de tehnologie avansată și de supravegherea maritimă. De asemenea, dorim să explorăm uh, moduri uh, de a ajuta alte comunități prin a oferi date pe care să se poată baza aceste autorități și organisme. Agenția, de asemenea, are un rol important de jucat în ceea ce privește răspunsul la poluarea cu țiței. Am avut un Uh, am avut de monitorizat 18 uh, nave mari care luptă cu poluarea cu uh, țițeilor. Avem nave în Marea Baltică, pe coasta Atlanticului, în Mediterană și în Marea Neagră. Aceste nave toate sunt operate în parteneriate public-private. EMSA uh, gândește specificațiile pentru răspunsul la poluare care trebuie să se regăsească la, aceste, la bordul acestor nave. Navele sunt operate de uh, proprietari privați care își exercită propriile activități comerciale în zonele maritime vizate, însă care au uh, semnat un contract de stand-by cu EMSA. Asta înseamnă că vor opri imediat activitățile lor comerciale și vor trece la modul de răspuns pentru poluare în cazul în care se identifică un risc. Vor răspunde în decurs de 24 de ore. Uh, recenta scurgere din Golful uh, Mexic a afectat uh, toate operațiunile offshore. Acum există mai mult de o mie de instalații um, de exploatare a țițeiului și gazului în spațiul Uniunii Europene. După cum spuneam mai devreme, uh, capacitățile noastre de răspuns la poluarea cu țiței trebuie actualizate uh, uh, și trebuie integrate în noua sferă de cuprindere extinsă a agenției noastre. S-a redactat, prin urmare, un plan de acțiune. S-au comparat uh, Uh, tipurile de uh, scurgeri de petrol și, țițe, uh, petrol și gaze care diferă unul de cealaltă și atunci s-au identificat măsuri de răspuns adecvate. Echiparea uh, veselor noastre, vaselor noastre de răspuns la uh, poluare reprezintă o prioritate, de asemenea și recuperarea lor mecanică atunci când acest lucru este posibil. Doamnelor și domnilor, domnule președinte, sper că această scurtă prezentare a activităților uh, noastre va sublinia ce facem noi la nivelul agenției noastre și aștept acum întrebările pe care le-ați putea avea. Aș dori să confirm invitația noastră permanentă de a veni să vizitați în viitorul apropiat sediul nostru EMSA de la Lisabona. Vă mulțumesc. Camila. Mulțumesc foarte mult, domnule Mili. Mulțumim directorului uh, Agenției de Securitate Maritimă Europeană. G grupul de vizitatori din uh, Saxonia Inferioară, uh, iată că au beneficiat foarte bine de acest subiect, pentru că ei au o coastă foarte uh, mare în zona lor și Cred că această temă a fost una de interes. Voi da cuvântul acum coordonatorilor. Vă rog, cine dorește să ia cuvântul, să semnaleze acest lucru și apoi uh, va urmea Dietră Clun. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Mi s-a părut excelentă o imagine de ansamblu foarte bună cu privire la serviciile pe care le oferiți și la sprijinul oferit statelor membre. O întrebare, uh, pentru că ați vorbit despre Filipine și am fost la o conferință în pe acest domeniu de curând și se vorbea despre atragerea oamenilor în uh, această industrie a uh, shippingului care mm, reprezintă o problemă. Nu mai este atrăgătoare nici din perspectiva uh, familiilor și nici din perspectiva celor care lucrează în acest domeniu. Ce se poate face, pornind de la expertiza care există, în domeniu, astfel încât lucrurile să se îmbunătățească. Aveți informații cu privire la aceste aspecte? Există modalități de atragere a celor doriți să lucreze în acest domeniu și, de asemenea, populația feminină uh, ar trebui să își sporească cota. Însă este un, uh, o problemă care devine tot mai stringentă atunci când vorbesc cu industria din domeniu industria navigației. Mulțumesc, Ezina Meissner. Mulțumesc foarte mult, domnule Mili, pentru această prezentare. A fost foarte interesantă. Nu numai că vin uh, din Saxonia Inferioară uh, cu o coastă lungă, ci sunt și foarte interesată de această politică maritimă și am multe comentarii de făcut și multe întrebări de adresat, dar mă voi rezuma la câteva. În Europa avem strategia pentru creștere albastră, Blue Growth, și uh, totul trebuie să pornească de la statele membre. Care este rolul EMSA în acest context? Eu am o idee despre acest lucru, dar aș vrea să știu cum vedeți dumneavoastră lucrurile, pentru că uh, creșterea albastră înseamnă că toate activitățile maritime să fie uh, puse de acord mai bine între ele și de asemenea vorbește și despre recurtare și venituri suplimentare în acest domeniu. În al doilea rând, o observație. A fost dorința Parlamentului ca EMSA să fie corespunzătoare pentru inspecțiile și verificările uh, platformelor uh, petroliere și de gaz. Uh, ați fost mereu uh, răspunzător pentru domeniul uh, poluării mediului prin uh, aceste platforme, de aceea mi se pare foarte bună inițiativa Parlamentului. În al treilea rând, ați vorbit despre rețeaua de date care este deja, care există deja, există supraveghere prin satelit și în ceea ce privește supravegherea prin satelit și schimbul de date, iată prima mea întrebare. Aveți deja toate datele de care aveți nevoie. Știu din activitatea mea, care se desfășoară și în domeniul pescuitului, că există anumite date pe care statele membre nu doresc să le transmită sau anumiți actori care participă la um, această politică maritimă, dar care ar fi foarte importantă. Și în legătură cu aceasta, cum asigurați protecția datelor astfel încât datele să nu ajungă pe mâini greșite? Pentru că avem nevoie de date pentru a putea să ne desfășurăm activitatea, dar și de protecția datelor. Exemplul Ebola mi s-a părut foarte interesant. Uh, eu cunosc Ebola numai din discuțiile cu uh, aeroporturile și reprezentanții acestora. Însă, cum sunt protejate, uh, protejați cetățenii europeni în porturi. Dacă știți, de exemplu, că o, un vas vine, provine dintr-o regiune uh, Ebola. Ei bine, cum se procedează? Pentru că, sigur, nu trebuie pus totul sub carantină imediat, dar care sunt procedurile pe care le aplicați? Și încă două întrebări succinte. Flaminia, acesta a fost o poveste neplăcută, un vas din Saxonia inferioară, pentru care nimeni nu a preluat răspunderea, dar care a fost avariată. Considerați că uh, există aici niște consecințe? Până la urmă nimeni nu a intervenit, nimeni nu a ajutat. Oare trebuie să se acționeze de la nivel european sau considerați că este o chestiune strict germană? În ultimă instanță, cât de util ar fi să existe o singură limbă de comunicare în domeniul maritim, de exemplu engleza. Președinte, mulțumesc, Keith Taylor. Ah, yeah, jolly good. Hi, I knew, I knew the button, there was, had to be a button there. Știam eu că e pe aici pe undeva un buton, spune vorbitorul. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare interesantă, domnule Miller. Am o întrebare legată de responsabilitățile suplimentare pe care acest Parlament l a plasat pe umerii EMSA în ce privește platformele petroliere și de exploatarea gazelor. Am fost raportor pentru legislație legată de finanțarea suplimentară pentru aceste responsabilități pentru noul cadru financiar care a mărit bugetul de bază de care să beneficieze cu 165 de milioane de euro pe această perioadă. Întrebarea sau solicitarea mea pentru dumneavoastră este să ne prezentați informații la zi. Știu că ați atins unele aspecte legate de activitățile EMSA în uh, funcționarea acestor instalații petroliere și de gaz și eventual orice comentarii considerați dumneavoastră că ar fi utile, mai ales în legătură cu sprijinul financiar pe care îl primiți de la Uniunea Europeană. Mulțumesc. Vielen Dank. Jetzt Wim van de Kamp. Mulțumesc. Acum Wim van de Kamp. Eh, voorzitter, dank u zeer. Sorry dat ik... Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că trebuie să pun din nou unele întrebări. Una adresată domnului director al agenției. Eh, puteți să ne spuneți ceva despre colaborarea cu organismele naționale? Trebuie să fim atenți la două aspecte, să nu îi coste prea mult pe contribuabil și să evităm cu orice preț uh, suprapunerile. Puteți uh, insista puțin pe aceste două aspecte, să ne spuneți cum merge colaborarea cu organele naționale și ce faceți ca să evitați suprapunerile. Mulțumesc. Acum, uh, Josef Faria. Uh, well, Bună ziua, domnule Marco Miller. Am avut plăcerea să mă întâlnesc cu dumneavoastră la Lisabona, deci aproape că toate întrebările pe care vreau să vi le pun eh, au primit deja răspunsuri. Nu mai am întrebări, dar pot să vă spun că prezentarea dumneavoastră nu doar aici, ci prezentarea pe care mi-ați făcut-o și la Lisabona a fost fantastică și baza de date a EMSA este cu adevărat impresionantă. Cred că toată lumea ar trebui să se ducă la Lisabona, să vadă la fața locului, să primească acolo o prezentare a EMSA. Intervenție pe microfon. That, uh, the example you... Cred că exemplul pe care ni l-ați dat uh, în legătură cu Ebola e doar un mic exemplu în legătură cu ce ar putea să facă EMSA pentru instituțiile europene în ce privește culegerea de date, diseminarea de date. Aș vrea să vă mulțumesc pentru toate eforturile EMSA în ultimii ani. E ceva cu adevărat impresionant. Ja, vielen Dank. Președintele, mulțumim. Fragen und ich habe auch, aber auch noch zu der... Mulțumesc că puteți răspunde imediat acum la întrebări, dar am și eu o întrebare pe care doresc să o adresez. A existat un accident și uh, sigur că atunci când uh, o navă are o avarie, trebuie să poată merge în primul, cel mai apropiat port. Știți că este o mare discuție aici, pentru că, până la urmă, lucrurile nu au de-a face aici cu Europa și cu siguranța. Însă puteți să garantați că uh, nu se va mai repeta așa ceva cum s-a întâmplat în cazul ultimului accident în care au existat probleme cu cel mai apropiat port, pentru că ce se poate face? Nimeni nu dorește ca erorile să se repete. Și cu toate acestea? Thank you very much, uh, Mr. Sherry, and thank- Mulțumesc uh, foarte mult. Uh tuturor pentru întrebările interesante. Să încep cu navigatorii. Măsurile sociale, ce poate să facă EMSA ca să atragă oameni în uh, branșa navigatorilor să aleagă această profesiune. Săptămâna trecută, la o întâlnire a directorilor, am participat. E îngrijorător în toate statele membre, pentru că sunt tot mai puțini navigatori în statele membre. Acestea între motivele pentru care e nevoie de atenție pentru acest aspect în toate statele membre, dar și uh, e nevoie de atenție din partea instituțiilor europene și din partea EMSA. Dacă ne gândim la munca de pe nave, nu e foarte atrăgătoare pentru tineri, chiar dacă navele sunt foarte moderne, de înaltă tehnologie. Ar trebui să subliniem acest aspect pentru tineri, că sunt multe posibilități cu noile tehnologii și au posibilități să își continue și studiile la bordul navei. Că există posibilități apoi să obțin un loc de muncă pe uscat. Dar e o mare provocare, o dificultate pentru noi, pentru că am spus că 70-75% dintre navele sub pavilion european utilizează navigatori, marinari din alte colțuri ale lumii. Salariile pentru angajații pe navele cu pavilion european sunt atrăgătoare. Cei din afara Uniunii primesc salarii mai mici, dar în continuare avem tot mai mulți navigatori din state terțe și Organizația Internațională Maritimă a pus accentul pe această activitate în ultimul timp. Ce a făcut EMSA apoi, ca să sprijine așa numita creștere albastră în Uniunea Europeană. EMSA a furnizat multe informații legate de povara administrativă la bordul navelor cel mitul proiect Centura Albastră, care a început în 2011, când am examinat posibilitatea de a reduce la minim aceste poveri administrative la bordul navelor. Sunt cam 250 de nave pe care le-am urmărit uh, periodic și am văzut cu sistemele noastre că putem să monitorizăm navele și să utilizăm sistemul astfel încât autoritățile de la destinație să primească toate informațiile în ce privește aspectele fiscale. Because they don't accept, uh... Principalul obstacol reprezintă autoritățile fiscale care nu prea acceptă metodele electronice de furnizare a informației. Sperăm că vom depăși totuși acest obstacol. 2016, when the new custom codes prin intrarea în vigoare a noului cod VAMAL și așteptăm cu nerăbdare acest moment. Deocamdată edificăm sisteme de fereastră unică naționale și directiva de resort o să intre în vigoare în iunie 2015, dar mai există obstacole în calea implementării acestei directive în toate statele membre din cauza faptului că, că autoritățile fiscale nu vor să elimine aceste obstacole. Apoi, în legătură cu schimbul de date și securitatea schimbului de date. De când există, EMS a acordat o atenție deosebită protejării datelor. Toate datele colectate de EMSA uh, sunt în proprietatea statelor membre. Deci nu avem voie să dăm aceste date fără a primi autorizarea uh, statelor membre sau a grupului de coordonare la nivel înalt niciunui uh, factor extern. E o regulă strictă pe care o respectăm ad litera. Nu dăm informații niciunei alte părți fără a avea permisiunea statelor membre sau a grupului coordonare la nivel înalt care se ocupă de securitatea datelor. S-a pus apoi o altă întrebare în legătură cu platformele de extracție a gazului, pachetul financiar APM, 160,5 milioane, pachetul financiar anterior era de 154 de milioane. A crescut cu vreo 6 milioane, dar uitându-ne la noile sarcini legate de platformele de extragere a petrolului și gazului, o sarcină destul de dificilă. Ce am făcut până acum? Am creat un plan de acțiune. Cum să reacționăm în caz de posibile accidente? Evident că nimeni nu vrea să se producă accidente în apele europene, dar dacă totul se întâmplă, să fim pregătiți cu acest pachet financiar, tot ce putem noi să asigurăm. După cum v-am spus în prezentare, preconizăm să avem posibilitatea de a merge la fața locului și, de asemenea, să punem la dispoziție una sau două nave care să împrăștie substanțele de neutralizare și avem și planul să angajăm persoanele de care e nevoie. Colaborăm foarte bine cu industria petrolieră avem o relație foarte bună cu industria în această conlucrare. Vielen Dank! Mulțumesc foarte mult! Și acum uh, dau cuvântul DigiMove, doamne Cristina Berg. Herr äh, Ich möchte, ich vertrete die Kommission und Mulțumesc, domnule președinte. Äh, doresc să mulțumesc uh, Comisiei Europene și mai ales um, Departamentului uh, pentru Siguranță Maritimă și doresc să mulțumesc de asemenea pentru colaborarea foarte bună pe care am avut-o cu această comisie în trecut și uh, ne bucurăm să continuăm această colaborare și pe viitor. Doresc să răspund la câteva întrebări care nu au fost, nu și-au găsit răspunsul în afirmațiile domnului Mili, pentru că acestea nu țin neapărat de domeniul direct de competențe și activitate al agenției. Doresc să spun că nu trebuie să mergeți la Lisabona pentru ca uh, sistemele de informații de, să fie demonstrate. Pentru că împreună cu domnul Mili, colegul de la EMSA, pe 1 decembrie organizăm aici, la un hotel, în spatele Parlamentului European, într-o seară, o prezentare urmată de un cocktail. Și cu această ocazie veți putea găsi răspunsul la toate întrebările dumneavoastră fără să mai mergeți până la Lisabona, cu toate că sunt convinsă că domnul Mili vă primește cu bucurie și la Lisabona. Și acum, revenind la întrebări și revenind la MSI Flaminia, o chestiune care uh, a fost discutată când a fost domnul Mili ultima dată aici. Ei bine, vreau să vă spun câteva cuvinte cu privire la ce am făcut uh, de atunci până acum pentru a evita astfel de cazuri. Am uh, pus la oaltă toate autoritățile independente ale statelor membre care trebuie să ia decizii cu privire la oferirea de uh, ajutor refugiaților, lucruri care sunt uh, abordate direct în directivă. Am uh, discutat uh, și ne-am uh, angajat la o călătorie interesantă împreună cu aceștia. Facem exerciții de desktop împreună. Îi aducem la oaltă, pregătim împreună cu EMSA cazuri ipotetice pe un vas, solicitând asistență și apoi toate autoritățile uh, fac, uh, împreună trebuie să uh, simuleze un proces de luare a deciziilor și să ajungă la o soluție. Pentru că lacunele pe care le-am avut, și asta s-a întâmplat în cazul Flaminia, accidentul a avut loc uh, nu în apele teritoriale a statului membru, ci în uh, apele îndepărtate și era neclar cine va fi primul care să acționeze. Ei bine, pornind de la exercițiile simulate pe care le facem și uh, pornind de la liniile directoare operaționale pe care le dezvoltăm împreună cu aceste autorități, ne concentrăm cât se poate declara asupra modului de prevenire a unor astfel de situații pe viitor. Avem aceste linii directoare care sunt aproape gata și intenționăm de asemenea să promovăm aceste linii directoare la Organizația Internațională Maritimă. Pentru că astfel de accidente se întâmplă peste tot în lume și au fost accidente asemănătoare, poate ați auzit de uh, Maritime Maisie, unde a existat o dispută între Corea de Sud și Japonia cu privire la cine să-și asume responsabilitatea, cine să preia un vas. Așadar, aceasta este o chestiune internațională și cred că putem să împărtășim această activitate valoroasă care a fost inițiată în Europa după uh, MSI Flaminia. În ceea ce privește aspectele care ne îngrijorează pe toți. Avem nevoie de europeni care să lucreze în continuare în domeniu, în profesii din acest domeniu. Ei bine, cred că trebuie să diferențiem între short sea shipping, navigația uh, în apropiere pe mările europene, uh, marinari care ajung mai uh, rapid acasă și aici se găsesc uh, și uh, femei care lucrează pe de altă parte, Deep Sea Shipping, navigația în apele îndepărtate, când uh, pentru mai multe săptămâni și luni de zile ești blocat practic pe o navă. Mulțumită legislației pe care am adoptat-o uh, în ultimul mandat, am reușit să clădim o uh, bază de informații, o bază de date cu informații, astfel încât să avem mai multe informații cu privire la toate aceste taxe care există în acest domeniu. Nu știm câți europeni lucrează pe uh, embarcațiuni sub pavilion european și câte pe alte și câți uh, cetățeni pe alte vase. Trebuie să ne facem o idee clară și cu privire la dimensiunea tehnică și trebuie să ne asigurăm că identificăm soluții pentru a atrage mai mulți tineri către această profesie. În ceea ce privește chestiunea Ebola, care a fost uh, abordată de doamna Meissner, trebuie să spun că, mulțumită raportărilor care au fost inițiate de EMSA, Task Force-ul a ajuns la concluzia că, în comparație cu aviația, aceasta nu este o zonă de risc înalt. Și de aceea această activitate poate fi chiar oprită, pentru că nu există niciun transport de pasageri care să vină din uh, vestul Africii către porturile europene. Este vorba despre echipaje și există uh, orientare din partea IMO și a Organizației pentru Sănătate Mondială referitoare la modul în care trebuie abordați, uh, abordate echipajele și navele care merg spre zona respective. Se dorește minimizarea riscului de infecție și de asemenea au fost toate măsuri uh, în diferite porturi europene cu privire la echipajele care se întorc din regiunile afectate. Ceea ce ne îngrijorează însă mai mult este că trebuie să investim industria să uh, păstreze standardele pentru a evita situații în care să existe o prăbușire economică în Africa de Vest, în țările afectate pentru că ei nu mai au mijloacele să își exporte bunurile din aceste porturi, deoarece, din cauza măsurilor preventive, um, s-ar declanșa o situație puțin isterică și anumite vase nu ar merge către porturile respective. Trebuie să păstrăm uh, legătura îndeaproape cu industria pentru a ne asigura că serviciile continuă să fie furnizate și către Africa de Vest pentru a menține o linie de plutire, o posibilitate de supraviețuire a acestei regiuni. A mai existat uh, o întrebare cu privire la planificare și care ar fi rolul EMSA. În acest moment nu este uh, specificat așa ceva. Este o directivă care va trebui să își dovedească valoarea atunci când va fi uh, transpusă. Uh, Uh, mă gândesc la anumite situații în care statele membre vor trebui să se consulte între ele și să solicite informații cu privire la anumite rute ale vazelor, la um, anumite uh, zone mai aglomerate, însă nu există niciun fel de rol instituțional în planificarea spațială maritimă care să fi fost atribuit EMSA. Cu aceasta, cred că am acoperit toate punctele care mai rămăseseră deschise. Președintele, mulțumesc, domnule Berg, mulțumesc, domnule Mili. Cu aceasta am încheiat uh, punctele de pe ordinea de zi dedicate uh, ședinței cu ușile deschise. Mezina? Da, uh, cred că este un de interes pentru noi toți. Ați menționat niște linii directoare ca uh, rezultat al accidentului care a avut loc. Când vor fi acestea gata și când ne vor fi puse la dispoziție? Da, într-adevăr, în acest moment uh, se găsesc în etapa de finalizare la autoritățile naționale. Apoi vrem să discutăm și cu reprezentanții industriei, pentru că există mai multe părți ale industriei care sunt implicate, asiguratorii, porturile și cred că este corect să le dăm și lor ocazia de a reacționa cu privire la aceste aspecte. Și după ce vom fi obținut răspunsuri din partea industriei, cred că undeva pe la începutul anului viitor vom putea să le finalizăm. Președintele, mulțumesc. Cu aceasta, acest punct de pe ordinea de zi se încheie și acum uh, mai, uh, vom mai avea un feedback cu privire la trialog, dar este o întâlnire care va avea loc cu, camere, cu ușile închise, de aceea îi voi ruga pe vizitatori să părăsească sala noastră. Îmi pare rău, sper că v-ați simțit bine alături de noi și vă doresc toate cele bune în continuare uh, la Bruxelles pe parcursul vizitei dumneavoastră.